Good morning to you all. I think that we have... Bună dimineața tuturor. Începem. Candidații noștri, în special domnul Brennan Mayer, au așteptat destul de mult. Suntem deja în întârziere și îmi cer scuze în numele personal și al comisiei noastre pentru această întârziere și cred că e momentul să începem lucrările reuniunii de astăzi. Astăzi, așa cum deja v-am informat prin intermediul unei notificări ce a ajuns la toți membrii comisiei noastre, discuțiile de astăzi au un interval de o oră pentru fiecare candidat. Avem șase candidați admiși din cei opt care au, și-au prezentat candidatura. Și, așa cum știe toată lumea, președinția a efectuat prima fază administrativă de verificare a admisibilității candidaturilor și acum avem sarcina de a oferi acest spațiu de comunicare pentru cei șase candidați admiși, după care să putem avea un vot în plenară pentru a avea uh, posibilitatea de a vota în cunoștință de cauză pe baza uh, celor auzite. Fiecare membru al Parlamentului va trebui să se exprime pe această chestiune prin vot. O să dăm cuvântul candidaților în ordine alfabetică. Fiecare dintre ei va începe printr-o prezentare. Le-am uh, oferit deja o primă ocazie de a se prezenta prin transmiterea unor întrebări în scris la care am primit răspuns din partea tuturor. Uh, întrebările sunt în dosar, dar au fost și distribuite. Și după această primă prezentare introductivă, urmează faza de întrebări puse de membrii Parlamentului. Prima rundă de întrebări ne va va reveni coordonatorilor ca să încercăm să respectăm oarecare ierarhie. Prin urmare, fiecare dintre coordonatorii grupurilor prezente va avea ocazia să ia cuvântul în concordanță cu compoziția grupurilor și dacă este cazul, în a doua uh, rundă de întrebări vom aplica procedura intervențiilor spontane. Dar aș vrea să vă invit pe toți să respectați timpul alocat, pentru că pe durata zilei de astăzi trebuie să oferim ocazia de a interveni tuturor celor șase candidați, așa că, în primul rând, trebuie să dăm dovadă de respect față de candidați și um, să recuperăm și această întârziere care, încă o dată, repet, este din cauza noastră. Nu mai este nimic de adăugat, așa că aș vrea să-i dau cuvântul primului dintre candidați prezenți aici. Încă o dată vă rog să ne scuzați pentru întârzierea cu care începem această audiere, dar fără îndoială veți avea exact ca toți ceilalți candidați timp suficient uh, pentru a interveni, și anume o oră. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia de a-mi prezenta candidatura. Aș putea să vorbesc în limba neerlandeză, dar în calitate de ombudsman este important, zic eu, să comunicăm în mod direct. Și de aceea o să am o prezentare făcută în limba engleză. Este o mare onoare pentru mine să-mi prezint candidatura pentru postul de ombudsman european și am să încep prin a răspunde la trei întrebări. În primul rând, cine sunt? În al doilea rând, ce reprezint? Și apoi, de ce mă consider bun pentru candidat? În primul rând, cine sunt? În ultimii 30 de ani am dobândit o experiență vastă în calitate de judecător, vicepreședinte al Curții de Apel și eh, profesor de drept. Am fost decanul eh, Facultății de Drept de la Universitatea Leiden și sunt specialist pe negocieri și expert în mediere și soluționarea disputelor. Am fost ombudsmenul olandez național timp de 8 ani, reales cu sprijinul întregului Parlament fără ca vreunul dintre grupuri să se opună candidaturii mele. În această capacitate întotdeauna am acționat cu imparțialitate și independență, lucru care um, a dus la un respect față de mine în rândul publicului, guvernului și Parlamentului. De curând, jurnalul olandez pentru chestiuni sociale m-a caracterizat ca un reprezentant al cetățenilor și ca pe un o persoană imparțială, amiabilă, cu cunoștințe uh, profunde și uh, foarte implicat. Și nimeni nu îmi pune sub semnul întrebării sinceritatea și integritatea, se mai spune în articol. Limbajul clar și simplu este foarte important din punctul meu de vedere. Prin mass media, păstrez legătura în mod constant cu cetățenii, acord interviuri în uh, presă, am un editorial în cel mai mare ziar din țară și aproape săptămânal apar și la programe TV. Prin urmare, uh, sunt cunoscut de cetățeni și în următoarele uh, zile vă voi trimite prin e-mail editorialele mele. În țara mea sunt considerat un lider de opinie în ceea ce privește buna guvernanță cetățenii mă abordează cu chestiuni din ce în ce mai importante și din ce în ce mai sensibile, pentru că au o, uh, o încredere mai mare acum în abordarea noastră. Lucrul acesta este adevărat și pentru cei care trag semnale de alarmă jurnaliștii și mass media au încredere în independența mea. Am fost principalul vorbitor cu ocazia alegerii jurnaliștului anului pentru anul trecut și în același an la întâlnirea anuală a Eh, jurnaliștilor acreditați la Parlament, la centrul de presă din Haga. Uniunea Jurnalismului de Investigații și uh, miniștrii din Haga m-au invitat pentru a media într-un proces care urmărea îmbunătățirea transparenței în sectorul public. Adică prin mediere s-a încercat îmbunătățirea contactelor. Sunt uh, inovator și am un spirit creator, sunt hotărât, dar acționez în mod uh, delicat. În ultimii opt ani, biroul ombudsmanului olandez a fost transferat, transformat într-un centru accesibil pentru cetățeni și pentru agenții guvernamentale care urmăresc să-și îmbunătățească serviciile. În țările de jos, ministrul de interne, Ministerul de Interne a organizat un proiect pe scară largă privind îmbunătățirea serviciilor către public și se încearcă scăderea numărului de proceduri în instanță cu până la 60% din cazuri uh, până la 60% din cazuri nu au nevoie de acțiune în instanță. Și eu stau la baza, eu am inspirat acest proiect. Această abordare de soluționare a problemelor uh, în ombudsmenul din țările de jos a atras uh, atenția lumii internaționale. Avem proiecte cu Republica Cehă, România, Bulgaria, Estonia și Serbia. Și de asemenea, cu noul numit ombudsman din uh, Regatul Unit, din Suedia și din Danemarca. Și aceștia s-au arătat foarte interesați de modul nostru de abordare. De curând, Ombudsmanul suedez cu 12 colegi ne-au vizitat birourile pentru a învăța din practicile noastre. Acum câteva săptămâni am oferit consiliere orașului Copenhaga cu privire la modul de îmbunătățire a serviciilor lor către public și săptămâna viitoare, uh, ombudsmanul din Regatul Unit ne va face o vizită pentru a vedea cum folosim uh, tehnologia în uh, soluționarea disputelor. Prin vot unanim, colegii m-au ales în calitate de președinte european al Consiliului European al Institutului Internațional al Ombudsmanului. Și acum ajungem la a doua întrebare. Ce reprezint? Ce valori promovez? Un bun avocat este întotdeauna conștient de dimensiunea umană a cazurilor în care este implicat, chiar dacă e vorba de cazuri complicate și tehnice. În administrația publică, dimensiunea umană este adesea neglijată și, după părerea mea, o regulă este importantă, dar nu e cel sau singurul lucru important. Uh, sublinierea dimensiunii juridice în mod exagerat nu e o idee bună. În același timp, e foarte important să ai cunoștințe juridice ca ombudsman, având în vedere natura cazurilor care ajung la ombudsman, de exemplu cazul referitoare la OLAF, cazul de Ali, cazul privind transparența și drepturile omului după părerea mea, este esențial ca ombudsmanul european să fie uh, uh, foarte bine pregătit și în domeniul legii. Pentru a asigura independența, nu trebuie să urmeze pur și simplu poziția personalului uh, uh care îl asistă, ci trebuie să fie un lider al acestora. O altă chestiune importantă este nevoia dezvoltării unui cod general de proceduri administrative pentru Uniunea Europeană. Cetățenii, companiile și chiar instituțiile și organele uh, Uniunii Europene uh, se pierd foarte des în jungla de norme și reguli care sunt răspândite peste tot. Domnul Diamanduros, într-adevăr, a pus acest subiect pe agenda ombudsmenului și această inițiativă uh, privind un cod administrativ ar trebui să fie stimulată și asta și intenționez să fac pe durata mandatului meu. Identificarea dimensiunii umane în cazuri complexe se bucură de atenția mea specială. Dacă cetățenii au o problemă cu administrația publică, nu trebuie să fie târâți în proceduri de reclamații lungi și greoaie. Există soluții concrete la problemele lor. De exemplu, dacă cineva nu primește un răspuns trebuie ca acest lucru să se întâmple. Dacă nu există uh, motive Uh, trebuie să găsim motive clare. Dacă nu există compensații, trebuie să li se dea compensații. Acorduri practice pot contribui la soluționarea în aceeași zi sau în aceeași săptămână sau, dacă este nevoie, în aceeași lună acelor celor probleme. Ombudsmanul nu trebuie să fie o structură uh, birocratică soluționarea reclamațiilor și plângerilor nu este un scop în sine. Pe de altă parte, aceste plângeri pot furniza informații cu privire la tipul de probleme structurale care se regăsesc în sistem. Și pentru ombudsman e important să analizeze acele probleme și să uh, facă investigații în sistem pentru a asigura îmbunătățiri structurale. Astfel, instituțiile pot învăța uh, foarte mult din plângerile cetățenilor și prin folosirea acestei metode eu am reușit să îmbunătățesc foarte mult o serie de domenii, cum ar fi aplicarea legii, participarea cetățenilor uh, în procesele de decizie publică, compensarea daunelor și uh, credite și impuneri. După părerea mea, dacă folosim noile medii mai intensiv, noile medii de lucru, uh, ombudsmanul poate mai bine dialoga cu cetățenii, mai ales cu cei tineri, tinera generație Europei. Și important este și um, plângerile care nu sunt transmise ombudsmanului de cetățeni. Aici, ombudsmanul european are un rol de jucat. Ultima întrebare. De ce mă consider un candidat fiabil? Soția mea a fost născută, s-a născut în Cehoslovacia și după primăvara de la Praga din 68 s-a mutat în țările de jos în parte datorită poveștii vieții ei, după părerea mea, uh, Europa nu e o realitate doar pe hârtie. Libertatea și pacea au legătură, după părerea mea, strânsă cu Europa și în ciuda crizei pe care o traversăm cu toții, Uniunea Europeană este viitorul uh, în care trebuie să ne regăsim cu toții. Europa nu este o simplă instituție și mă preocupă faptul că în rândul cetățenilor s-a cam pierdut încrederea în Europa și în instituțiile sale. Activitatea mea de cercetare din trecut, care poate fi găsită pe internet, m-a dus la concluzia că vorbim despre instituții complexe, sisteme juridice complexe, eh, care fac ca cetățenii să nu înțeleagă de ce viețile lor sunt afectate de acțiunile guvernului și trebuie, guvernelor lor și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Încrederea, spun eu, este esențială. Încrederea cetățenilor se bazează pe doi piloni, transparență și echitate. Transparență, în primul rând Într-adevăr, există interese care limitează transparența, se justifică, dar, după părerea mea, un guvern al Uniunii Europene trebuie să fie un guvern deschis, cu uh, nivelul de uh, informații nedezvăluite cetățenilor foarte reduse. Oamenii sunt uh, persoane logice, am descoperit acest lucru și vor să află de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă și trebuie să le dăm informații în acest sens. Uh, adaptarea regulamentului 1049 trebuie să se situeze printre prioritățile legiuitorilor. Apoi, echitate. Ombudsmanul trebuie să lupte continuu pentru bună guvernanță și drepturile omului, fiindcă respectul acestor elemente este cel care convinge cetățenii că instituțiile europene sunt interesate de echitate. Guvernele, inclusiv uh, cel european, nu pot lua hotărâri tot timpul pozitive. Uneori hotărârile vor fi dezamăgitoare pentru cetățeni, însă cetățenii uh, dacă sunt tratați echitabil și li se explică, pot accepta și hotărâri negative. Transparența și echitate. Uh, acestea au un impact foarte puternic asupra mea, ca avocat, ca profesor universitar, ca ombudsman și ca om. Aceste lucruri mă motivează și de aceea doresc să încep să lucrez ca nou ombudsman european. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim, domnule Brenning Meyer. Vă mulțumesc pentru prezentarea aceasta așa de clară și pentru faptul că ați respectat timpul care v-a fost alocat. Sper că și membrii vor respecta acest lucru. În primul rând, domnul Iar. Ja, vielen Dank, äh, Frau Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Brunning. Maia. Doamna președinte a spus, într-adevăr, dacă dumneavoastră v-ați respectat timpul de vorbire, este un model bun și noi trebuie să o facem la fel. A spus, de asemenea, că vreți să eficientizați activitatea ombudsmanului. Am câteva întrebări către dumneavoastră, cam cinci proiecte, cinci pachete de întrebări. Primul uh, pachet de întrebări uh, se referă și la o dezbatere care s-a purtat de multe ori în Parlamentul European și se referă la independență. Aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Cum uh, ați rezolvat dumneavoastră chestiunea independenței? Mai precis, cum ați defini această independență? Vă simțiți independent? Uh, care sunt limitele independenței acesteia? Unde s-au încălcat aceste limite? Sunteți susținut de către cineva sau o grupare? Și uh, apoi o altă întrebare. În Uniunea Europeană avem uh, situații foarte diferite în ceea ce privește definiția ombudsmanului. Există mai multe state membre care nu au ombudsman, precum Germania și alte țări în care această instituție are deja un rol foarte important, mediatorul, avocatul poporului. Cred că anumite țări uh, se gândesc în momentul de față să transforme ombudsmanul ca un, într-un membru neutru în Parlamentul European, în Parlamentul Național, îmi cer scuze, cum ar fi, de exemplu, Suedia și uh, aceasta uh, a suscitat o dezbatere dacă se poate așa ceva sau nu. O altă întrebare cu privire la programul pe care ni l-ați prezentat, care sunt cele mai importante trei puncte pentru care ați luptat dacă ați deveni ombudsman? De asemenea, în legătură cu vizibilitatea ombudsmanului în Uniunea Europeană, vreau să vă întreb ceva pe care nu l-ați spus, ați spus deja foarte multe, însă eu știu că trebuie să fiți uh, vizibil, pentru că nu sunteți o întreprindere secretă, sunteți acolo pentru cetățean. Întrebarea este, deci, cum uh, vedeți dumneavoastră rolul de ombudsman european care trebuie să devină mai vizibil și să fie mai vizibil pentru cetățeni. Deci cum puteți și să folosiți și care rezerve vreți să le folosiți pentru a deveni mai vizibil. Un alt pachet de întrebări se referă la Carta Drepturilor Omului. Cum uh, vedeți problema următoare și anume că această cartă nu este o extindere a tratatului, ci nu se poate aplica decât când se implementează drept european. Considerați că aceasta ar trebui să fie una din sarcinile ombudsmanului să se ocupe de această chestiune? La noi, în Comisia de Petiții, au existat foarte multe discuții și foarte multe dezbateri în legătură cu mai multe petiții în care Carta Drepturilor Omului a fost atinsă sau încălcată și uh, de multe ori Comisia ne spune că nu poate să facă această referire la această carte pentru că nu avem competențe nefiind vorba de implementarea dreptului european. O ultimă întrebare. Cum considerați dumneavoastră că veți gestiona relațiile dintre dumneavoastră, adică ombudsman și serviciile ombudsmanului și Comisia de Petiții din Parlamentul European, dacă veți fi ales ombudsman? Mulțumesc! Yar. Mulțumesc, domnule Iar, și acum îmi dau cuvântul domnului Berman din partea socialiștilor. Pentru că coordonatorul nu este acum prezent. Vă rog. I would just ask the question to Mr. Brenningmeier Vreau să-l întreb pe domnul Brennick Mayer care crede el că este cea mai mare diferență între ombudsmanul național și ombudsmanul european și cum uh, vede această diferență în rolurile celor doi, cum va încerca să extindă rolul uh, ombudsmanului, pentru că există diferențe între cele două niveluri și aș vrea să știu care este părerea dumnealui. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte, doamna Sogan. Mulțumesc, domnule Plenninger-Meyer, mulțumesc, uh, doamna Ocas, pardon. Um, mulțumesc, aș vrea să reacționez și eu la întrebarea domnului Berman. Când ați vorbit despre vizibilitate, sper că sunteți conștient că există o diferență foarte mare între ombudsmanul la nivelul european și uh, la Parlamentul Național față de ombudsmanul național. Ceea ce sper eu, care știu că am fost uh, membru în Parlamentul uh, Național, că există această diferență. Cum credeți că vreți să gestionați această problemă sau doar aveți idei uh, pe care nu știți cum să le implementați? Și în legătură de asemenea cu întrebarea domnului Berman, instituțiile sunt criticate în acest Parlament, dar aceasta nu este la fel uh, cu o critică față de aceste instituții în alt context național, de exemplu. Vreau să știu dacă aveți experiență cu Mm, critica aceasta puternică, dacă știți că cum este când ceva este criticat sau cineva este criticat foarte mult, fără să ai uh, susținere politică. Nu mă refer aici la filiera politică, pentru că exact aceasta este ceea ce nu aveți, trebuie să aveți, dar când nu aveți o susținere. Apoi o altă întrebare în legătură cu independența în, în ceea ce privește buna administrare și uh, independența, autonomia, aceasta este o chestiune obiectivă. Este evident că trebuie să fie așa. În uh, legea unei bune administrare, însă, întrebarea este care este, uh, ca, cum se situează aici transparența. Transparența este o chestiune de care se vorbește foarte mult aici în Parlament. De fapt, acum uh, alegerile acestea pentru ombudsmanul european sunt mult mai deschise, mult mai uh, publice decât înainte. Uh, și deci nu este o chestiune foarte simplă să garantezi transparența când, de exemplu, președinția Parlamentului este împotriva acestei transparențe excesive. Am avut uh, o discuție despre aceasta în uh, Comisia de Petiții. Dumneavoastră ați menționat uh, regula 1049. Vreau să vă întreb dacă vreți cere un regulament pentru buna administrare, nu un regulament strict, ci eu cred că avem nevoie cu adevărat de un regulament în ceea ce privește buna administrare în instituții. Apoi, uh, o altă întrebare legată de transparență. Vechea convenție pe care ne bazam înainte nu prea văd că se respectă în colaborarea dintre instituții și în cerința pentru mai multă transparență. Știți cumva cum am putea ca această, să facem ca această convenție să intre cumva în genele um, tuturor celor care acționează în acest domeniu și ale instituțiilor. Deci, cum putem să avem mai multă transparență, mai multă deschidere? Și o ultimă întrebare. Ați spus că sunteți avocat, bineînțeles, sunteți un candidat foarte calificat. Dar credeți că ombudsmanul actual, care nu este un avocat, nu este un uh, ombudsman uh, cât se poate de bun pentru că nu este un avocat și dumnealui? Mulțumesc, doamna Ocăn, și acum are cuvântul domnul Zalavracos. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt de părere că curriculum uh, Curiculul uh, candidatului acesta este foarte serios și ca și prezentarea a fost foarte convingătoare. Eu fac parte dintre cei, din cei care sunt uh, un apărător puternic al acestei instituții, însă întrebarea mea este în ce măsură putem să-i conferim acestei instituții a Ombudsmanului European, așadar destulă putere astfel încât deciziile pe care le ia să fie cât se poate de corecte, concrete și uh, puse în aplicare mai ales. Foarte des ele nu sunt puse în aplicare. Pentru că este nevoie de un respect din partea instituțiilor uh, și, în același timp, este nevoie de o punere în aplicare concretă. Aș vrea să știu câteva propuneri din partea dumneavoastră cum să implementați deciziile pe care le luați, bineînțeles în cazul în care ați deveni ombudsman. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Chichester! Mulțumesc, doamnă președinte, și bună dimineața, domnule Brenningmeier. Mă bucur să vă văd aici. Sper că vă funcționează bine memoria și uh, vă funcționează bine și pixul, pentru că vă trimitem tot felul de întrebări uh, aici foarte complexe și stufoase și veți trebui să răspundeți la ele. Prima mea întrebare este o întrebare generală pe care aș vrea să vă pun uh, în calitate de oficial uh, funcționar independent. Ce trebuie făcut pentru a restaura măcar parțial poziția politicienilor? Credeți că poate ombudsmanul să facă ceva în acest uh, context? În al doilea rând, din experiența dumneavoastră, vreau să știu dacă ați constatat că membrii personalului instituțiilor sau politicienii sunt mai mult sau mai puțin cooperanți față de ombudsmanul european. Pentru că funcționarii nu trebuie să fie aleși și realeși, pe când politicienii da, și câteodată se spune că uh, nu există destul uh, presiune asupra lor. În al treilea rând, mă gândesc la calvarul prin care ați trebuit să treceți în această dimineață și vreau să vă întreb care a fost procedura prin care a trebuit să treceți pentru a deveni ombudsman național în Olanda. Mulțumesc! Thank you, Mulțumesc, domnule Chichester. Cred că acum ar fi bine să-i dăm cuvântul uh, domnului Brenning Mayer pentru ca să răspundă la această uh, primă rundă de întrebări și după aceea vom uh, continua cu următoarea rundă. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante și voi face eforturi pentru ca să răspund la toate aceste întrebări pentru că însă am și o limită de timp, deci trebuie să am grijă. Primul lucru pe care ar trebui să-l facă ombudsmanul este că ar trebui să respecte uh, timpul uh, pe care, care i-a fost acordat. Da, ați pus o întrebare cu privire la independența ombudsmanului, uh, a mediatorului. Cred că această independență este extrem de importantă și Eu cred că răspunsul la întrebarea cu privire la independență poate fi combinată cu întrebarea domnului Chichester, care m-a întrebat în legătură cu procedura în Olanda pentru numirea ombudsmanului național. În Olanda poți candida pentru această funcție și există un comitet de uh, Uh, juriu care alege, care face parte din uh, Curtea Supremă, Camera uh, Curtea Supremă a Olandei și a Consiliului de Stat. Apoi este format acest juriu și din trei persoane din Parlament și cred că candidații sunt selectați în baza competențelor lor, iar apoi mai târziu se mai pune problema dacă se vrea un ombudsman feminin sau de gen masculin și toate altfel de probleme obiective. Dar sunt foarte încrezători în ceea ce privește această procedură la nivel național. O chestiune foarte importantă care a fost uh, pusă de către mai mulți deputați a fost vizibilitatea uh, ombudsmanului, cum se poate uh, Uh, face pentru ca uh, ombudsmanul să fie mai vizibil, mai public, cum poți fi mai bine cunoscut uh, ca ombudsman pentru cei 500 de milioane de europeni. La fel s-a întâmplat și în Olanda când am devenit eu ombudsman. Ombudsmanul era o figură necunoscută și mi-a trebuit ceva timp până când am devenit vizibil, dar astăzi toată lumea știe cine este ombudsmanul și ce reprezintă. Deci eu cred că am competențele și experiența să fac acest lucru și, bineînțeles, că în, uh, la, în Europa e un pic diferit, sigur, dar dacă poți comunica în engleză, în franceză, în olandeză și în, uh, în în germană, atunci cred că poți să-i convingi pe toți, cred că poți să vorbești uh, pe lângă faptul că vorbești aceste limbi și uh, limbajul cetățenilor. Dacă, de exemplu, punem și filmulețe pe internet, putem să ne facem și mai cunoscuți uh, în opinia publică. E foarte important însă să se traducă și anumite chestiuni tehnice în limbaj de zi cu zi, pentru a explica de ce este important ca transparența să fie garantată, de ce drepturile omului contează și așa mai departe. Eu cred că unul dintre avantajele ombudsmanului este faptul că el nu este legat uh, strict de lege, pentru că el lucrează mai mult uh, pe temeiul corectitudinii decât pe temeiul legislativ, pe temeiul drepturilor omului mai degrabă. Altfel decât o curte de justiție, el poate să acționeze în anumite cazuri pe baza unor argumente bune, când, de exemplu, se ajunge la o sentință negativă în ceea ce privește activitatea unei administrații. Și în această situație este foarte important să ai putere de convingere. Aș vrea să încep prin a spune că am început prin a spune că sunt un expert în mediere și rezolvarea conflictelor și negocieri. Dacă m-ați întrebat dacă ombudsmanul are nevoie de mai multe puteri, ceea ce ați făcut, uh, dacă ar trebui să aibă puterea să ia decizii obligatorii. Nu, eu nu cred că este necesar acest lucru. Cred că cel mai puternic instrument pe care îl are ombudsmanul la dispoziție este norma corectitudinii a drepturilor omului și puterea argumentelor sare pentru a apăra cauzele pe care le consideră juste. Nu trebuie să fie birocratic, ci trebuie să încerce să simplifice administrația. De multe ori reprezentanții administrației vin la mine în birou și îmi spun avem o problemă pentru că cetățenii, unii cetățeni sunt prea, n-au putere în anumite uh, Uh, și n-au, n-au încredere destul în administrație și eu încerc să-i ajut pe, să capete încredere în administrație. Puteți să vă uitați la raportul din 2011 despre relația cu administrația și cu politicienii și cred că ambii au fost foarte mulțumiți de activitatea mea și de felul în care știu să construiesc încrederea. Dacă mă întrebați apoi, domnule Iar, așa cum ați făcut-o, despre cele trei, cele mai importante puncte care sunt uh, prioritățile mele, cred că Vizibilitatea este una, unul din puncte, convingerea oamenilor de ce este important ombudsmanului. Ombudsmanul 2, ombudsmanul ar trebui să știe să acționeze foarte repede. Oamenilor nu le place să aștepte proceduri foarte lungi. Ombudsmanul trebuie să reacționeze repede, nu trebuie să fie o birocrație, trebuie să accelereze anumite cauze printr-un contact foarte bun cu administrația publică. Și una din întrebările pe care mi le-ați mai pus este dacă, cred domnule Chichester, dacă experții experiența dumneavoastră v-a arătat că unii sunt mai cooperanți și alții mai puțin. Așa este. Unii sunt așa și unii sunt altfel. Dar trebuie să încercăm să începem dialogul de la cei mai cooperanți dintre administratori și politicieni. Ei sunt cei care pot face o diferență și care pot să arate concret ce se poate întâmpla, ce se poate ajunge, la ce se poate ajunge dacă ai încredere în această instituție. Așa am făcut eu și în Olanda am avut un grup de administratori și politicieni entuziaști care au spus ombudsmanul este perfect pentru a ne arăta calea pe care trebuie să o luăm și după aceea uh, alții au luat-o și ei pe acea cale. Ceea ce mă aduce la întrebarea următoare și anume dacă există o diferență mare între, europeanul, uh, între ombudsmanul la nivel european și ombudsmanul la nivel național. Cel mai important lucru este că ombudsmanul uh, european lucrează la un nivel mai abstract, pentru că dreptul comunitar este mai uh, ridicat mai ca nivel de abstracțiune decât dreptul național. În anumite cazuri în care se face referire la cazuri la dreptul comunitar, sunt de fapt cazuri pentru ombudsmanul național. De aceea contactele cu ombudsmanii de la nivel național sunt extrem de importante astfel încât cetățenii să poată să își vadă drepturile puse în aplicare. Pe de altă parte, eu cred că în Europa am putea să identificăm câteva puncte esențiale care sunt legate de transparență, de corectitudine și pe care să le folosească ombudsmanul pentru a transmite publicului mesajul din partea ombudsmanului și anume că trebuie să se simtă protejați. Cred că aceasta este cea mai importantă chestiune pe care poate să o facă ombudsmanul să le dea cetățenilor uh, senzația că sunt protejați, de exemplu că persoanele care vor să aducă informații sunt gata să vină, să fie libere, să vină la mine să fie tratate cum trebuie uh, dacă au ceva de transmis. Nu vreau să stric uh, dezbaterea acum, cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. A, convenția de la Arhus m-ați mai întrebat despre ea. Cred că este esențială, da. Pentru un ombudsman este esențială. Întrebarea care se pune este dacă eu trebuie ca ombudsman să intru în interpretarea tehnică a convenției acesteia sau dacă trebuie să fiu convins doar de ideile de ideile principale ale acestei convenții și să le aplic în activitatea mea. În acest sens, eu cred că pot să acționez, pe de o parte, ca și avocat al susținere unor principii din Convenția de la Arhus și, pe de altă parte, trebuie să știu și că nu există nicio limită pentru ca ombudsmanul să convingă cu argumente bune că este nevoie de deschidere și transparență. Deci, dacă spuneți, de exemplu, că președintele Parlamentului se opune la transparență, eu cred că nu e neapărat necesar întotdeauna să o iei pe calea luptei. Știu că politica este decât câteva ori uh, înseamnă câte, de câteva ori luptă acerbă. Dar, pe de altă parte, în calitate de negociator și mediator de conflicte, am experiența că se poate ajunge la obiectivul pe care ți-l stabilești și într-o manieră amicală și fără să te opui neapărat la cel cu care tratezi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O să începem acum a doua rândă de întrebări cu domnul Cashman. Thank you, Madam President. Good Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua, domnule Brenningmeier, și îmi pare rău că n-am fost aici la prezentarea dumneavoastră. S-a vorbit despre deschidere și despre transparență. După cum știți, Parlamentul uh, este pe cale de a revizui regulamentul referitor la accesul public la documente. Și ținând cont de elementele instituționale pe care le reprezentați, aș vrea să aflu de la dumneavoastră cum credeți că se poate ajunge la un echilibru între un proces decizional eficient la nivelul instituției și dreptul publicului larg de a avea acces la aceste informații și de a trage la răspundere aceste instituții, mai ales în cadrul acestui proces general de cetățenii care se îndepărtează de instituții și de senzație de deconectare de acestea. Mulțumesc, domnul Iar, încă o dată, din partea domnului Valesa. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Valesa a trebuit să meargă la un vot important și m-a rugat pe mine să transmit o întrebare. Dumnealei dorește să pun o întrebare cu privire la discriminarea, un caz de discriminare în Olanda față de cetățenii Uniunii Europene din Polonia E vorba de recunoașterea diplomelor de studiu și venituri, salarii. Vreau să știu dacă știți că există o problemă în legătură cu această discriminare împotriva polonezilor și vreau să știu dacă ați putut face ceva împotriva acestei discriminări. Thank you. This was the last question. Mulțumesc, asta a fost ultima întrebare, așa că vă dau din nou cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnule Cashman, pentru această întrebare atât de esențială referitoare la accesul publicului larg la documente și un um, acces echilibrat la aceste documente pentru ca factorii de decizie să aibă în același timp și un anumit nivel de confidențialitate a felului în care se iau decizii și în pregătirea acestui decizii. Cred că este o chestiune relevantă atât în țările de jos cât și în Europa. Ieri, de exemplu, în țările jos s-a făcut o dezbatere în legătură cu accesul la documente și procesul decizional. Și eu am remarcat că la Haga politicienii și funcționarii la nivel înalt sunt uh, oarecum reticenți, nu sunt prea dispuși să ofere un acces liber la aceste documente. Care este însă rolul ombudsmanului în acest sens? Pe de o parte, ombudsmanul ar putea avea un fel de rol de justiție, ar putea fi un adevărat judecător în ceea ce privește regulile stricte ale transparenței și posibilitatea de a avea acces la o anumită categorie de documente. Deci poate avea acest rol de justiție și poate să o facă în mod eficient. Sau poate avea rolul unei persoane care vorbește întotdeauna în numele corectitudinii și care promovează principiul încrederii. Cred că, de fapt, ombudsmanul n-ar trebui să facă o alegere între cele două, ci ar trebui să joace ambele reuluri în același timp. De aceea, el trebuie să fie foarte precis, să spună uh, care este consecința anumitor reguli pentru o anumită categorie de documente. Și acesta este un lucru pe care l-am văzut uh, și la noi în țară. Există uh, proceduri juridice foarte clare în ceea ce privește accesul la documente și aceasta îi jenează de multe ori pe jurnaliști, pentru că e nevoie de timp, e o procedură foarte costisitoare și până la urmă știrea pe care o poți da nu mai este atât de relevantă, pentru că a trecut deja momentul. Deci, într-adevăr, dacă e nevoie de deschidere, de acces, de transparență, e nevoie de ea astăzi, mâine, nu peste o lună sau și mai mult. Și, sincer vorbind, în țara mea, așa cum spuneam și mai devreme, sunt invitat la uh, nivelul uh, ministerial, la Haga, și de Uniunea Jurnaliștilor uh, de Investigație pentru a juca un rol de mediator și nu din punct de vedere juridic, pentru că toată lumea cunoaște foarte bine care este legea, însă pentru a negocia, pentru a vedea cum se poate uh, avea acest acces la informații în viața de zi cu zi, cum se poate pune în echilibru nevoia și accesul la informații cu uh, Uh, nevoia de a proteja anumite interese, interesele instituțiilor, ale administrației și toate acestea uh, pentru a negocia între ambele părți. Dacă trecem însă acum la ce se întâmplă la nivel european, cred că avem nevoie de o consiliere juridică pentru procedurile existente. Ar fi important să fim în stare să explicăm cetățenilor ce se întâmplă. Și, din punctul meu de vedere, cred că există argumente foarte bune pentru a justifica accesul publicului la astfel de uh, argumente juridice. Pentru că dacă ții aceste documente secrete, aceasta nu spune nimic în favoarea instituției în sine și nici pentru transparență. Cred că ombudsmanul în Europa ar trebui să fie foarte clar în această privință. M-am confruntat cu același fel de probleme și în țările de jos. Informația este uh, confidențială și nu ajunge la publicul larg, ceea ce nu este corect. Însă, important e ca accesul să se facă imediat, în ziua de astăzi, nu peste mult timp. Și acum uh, trec la întrebarea domnului Valesa, care a fost uh, transmisă de domnul Iar. În cele de jos, într-adevăr, a fost o chestiune foarte uh, delicată în legătură cu lucrătorii polonezi, care pe de o parte uh, erau abuzați, să zic așa, de companiile pentru care lucrau și pe de altă parte exista un proces de discriminare față de ei. Se spunea, existau persoane cu tendințe naționaliste care erau împotriva acestor polonezi care veneau să lucreze în țara noastră. Și eu am luat legătura cu ambasadorul Poloniei și am dezbătut această chestiune. L-am întrebat direct care sunt nevoile lucrătorilor polonezi în țările de jos și ce aș putea face eu în calitate de ombudsman acolo. Au fost prezentate câteva cazuri la biroul nostru și, pe de altă parte, dacă la nivel politic Uh, se discută această problemă a discriminării la Parlament sau la nivelul guvernului, eu pot să spun că nu cred că este corect, că nu îmi plac astfel de cazuri. Însă există niște limite și trebuie să intri într-o dezbatere. Deci, poate că o dată sau de două ori mă pronunț foarte strict, dar până la urmă păstrez tăcerea pentru că nu sunt politician și trebuie să fiu foarte atent cu ce fac în acest domeniu. Cred că este un răspuns onest din partea mea pentru domnul Valesa. Da, mulțumesc, domnule Brenningmeier. Am încheiat intervențiile din partea membrilor. Dacă doriți să adăugați ceva în încheierea acestei audieri, aveți timp la dispoziție pentru a o face. Dacă nu, putem considera încheiată această audiere. Nu, nu am nimic de adăugat, mulțumesc. Mulțumim și noi Încheiem prima audiere aici. So, we have the second Dragi colegi, îl avem pe al doilea candidat aici, domnul Marcus Jäger. Bun venit aici la comisia noastră, domnule Jäger. Vă mulțumim pentru că ați prezentat candidatura dumneavoastră și, după cum știți, aveți uh, ceva timp la dispoziție pentru a face o prezentare, după care vom trece la întrebări din partea membrilor. Vă dau cuvântul pentru 10-15 minute. Ce? Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, bună ziua și mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți de a vă prezenta uh, caracteristicile candidaturii mele și viziunea mea asupra postului de ombudsman european. Aș vrea să folosesc această ocazie și pentru a mulțumi deputaților europeni din 5 grupuri politice și 10 țări care m-au susținut cu semnăturile lor. O susținere multipartidă și din mai multe țări este esențială pentru credibilitatea ombudsmanului european. Care sunt principalele caracteristici ale candidaturii mele? Cred că există astfel de, patru astfel de caracteristici. În primul rând, sunt un european fericit. Sunt uh, cetățean german, am crescut și am studiat în Germania și familia mea locuiește în continuare acolo. Viața însă și dragostea m-au făcut să călătoresc în Franța în, uh, când aveam 20 de ani și m-am căsătorit cu o arhitectă franceză. Acum Franța este a doua mea țară. Copiii noștri au studiat în Marea Britanie, Franța, Italia și Statele Unite. După cum vedeți, familia pe care am fondat-o a utilizat pe deplin libertatea de mișcare și de stabilire. În al doilea rând, susținerea libertății altora și a drepturilor altora este profesia mea. În 1989 m-am alăturat Consiliului Europei. Zidul Berlinului tocmai căzuse și mă aflam practic în meca drepturilor omului s-a oferit posibilitatea ca noile democrații să se alăture Consiliului, iar Consiliul Europei era considerat antecamera Uniunii Europene. Condiționalitățile în ceea ce privește drepturile omului, statul de drept și democrația erau importante pentru acest proces de extindere. Am oferit ajutor acestor țări pentru a ajunge la standardele occidentale și în acest sens m-am angajat pe mai multe fronturi. În Albania nu exista minister al justiției, am fost acolo pentru a construi unul. Țările trebuiau să-și stabilească dreptul administrativ uh, și să stabilească instanțele uh, administrative. Am uh, pregătit un manual Administrația pentru tine, în care în 50 de pagini rezumam principiul dreptului administrației în Europa Occidentală. Corupția era de asemenea o preocupare foarte importantă. Consiliul Europei a pregătit convenții pentru dreptul penal și civil pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Și eu am ajutat grupul de experți care a pregătit această convenție. În urmă cu câțiva ani exista o adevărată controversă în legătură cu îndeplinirea angajamentelor de către noile state membre. Secretarul general avea nevoie de rapoarte confidențiale și eu am ajutat uh, departamentul care a pregătit aceste documente. Acesta a fost uh, un prim deceniu în ceea ce privește lupta pentru drepturile omului. După aceea am făcut o pauză lucrând pentru Interpol în calitate de șef al Departamentului Juridic. Acolo mă aflam pe 11 septembrie. În al treilea rând, ombudsmenul este, să zic așa, profesia și specialitatea mea. Când m-am întors la Consiliul Europei, m-am alăturat primului comisar pentru drepturile omului, domnul Gil Robles, din partea Spaniei. Domnul Hir Robles uh, așa îndeplinit mandatul internațional și m-a rugat să organizez uh, o cooperare sistematică cu ombudsmenii la nivel european. Am implementat uh, o rețea peer-to-peer, -peer, incluzând ombudsmeni din 40 de țări, din Portugalia până în Rusia și din Norvegia până în Cipru. Am pregătit ombudsmenii și personalul lor pentru cazuri de drepturile omului, am implementat un uh, sistem de schimb de informații între aceștia, am făcut ca uh, ombudsmenii să participe în construirea instituțiilor. Asociația ombudsmenilor din zona Mediteranei, care a fost stabilită de Franța, Spania și Maroc, a fost uh, fundată cu ajutorul meu. Am ajutat de asemenea pentru stabilirea unei rețele regionale între ombudsmanii din Rusia. Sunt mândru pentru că m-am implicat în pregătirea, pregătirea legislației în domeniul ombudsmanului în peste uh, șase țări și de asemenea în Italia și în Monaca, unde deocamdată nu uh, se văd roadele acestei activități. Deci pot să spun că am un nume în această lume. În al patrulea rând, independența este un semn caracteristic al meu. Independența este un concept relativ. Depinde de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să definiți gradul de independență pe care îl doriți pentru ombudsmanul european. În cazul meu, gradul de independență este în mod clar optimal, atât din punct de vedere al partidelor politice, al grupurilor și intereselor acestora și a nivelului de reprezentare național. În calitate de personal civil internațional, am luat, mi-am luat acest angajament în urmă cu peste 20 de ani și am fost sub acest jurământ în tot acest timp. Care este viziunea mea pentru biroul ombudsmanului european? În primul rând, există o îngrijorare care trebuie rezolvată. Spuneam la început că sunt un european fericit, dar sunt îngrijorat mulți cetățeni europeni nu sunt la fel de norocoși ca mine și-au pus mari speranțe în Europa pentru a trăi mai bine, dar viețile lor nu sunt atât de ușoare și uh, învinuiesc Europa pentru că nu și-a îndeplinit promisiunile. Aceștia sunt uh, pe punctul de a renunța la Europa. Eu unul nu cred că mai puțină Europa va îmbunătăți situația, ci din potrivă. Dar dacă am avea o Europa mai umană și mai performantă, ar fi mai bine. O Europa umană este o Europa apropiată de cetățeni care îi tratează cu respect, le ascultă idealurile, speranțele, cererile și plângerile și ia măsuri. O Europa care nu dă impresia că este un guvern de sus în jos și că nu permite în niciun fel inițiativele de jos în sus. Ce poate face ombudsmanul în această privință? Există câteva idei cu care toată lumea este de acord, dar accentele se pun în locuri diferite și există și propuneri pe care nimeni altcineva nu le-a făcut. Eficiența în ceea ce privește gestiunea plângerilor, rezolvarea conflictelor între cetățeni uh, în mod uh, gratuit, rapid și cinstit, creează încredere. O îmbunătățire a eficienței tratării plângerilor este de asemenea importantă. Nu voi vorbi acum despre lista de măsuri posibile care includ și o eventuală rețea europeană de ombudsman. Importanța procesului de prevenire este foarte mare. Suntem de acord că ombudsmanul ar trebui să ajută instituțiile europene să ajungă la standardele cele mai înalte, astfel încât cetățenii să nu se mai plângă. Așa cum uh, domnul Diamandoros arăta, este un proces fără sfârșit. Încă o dată, n-am să intru acum în detalii în legătură cu măsurile disponibile în afară de faptul că ombudsmanul este cel care trebuie să dea exemple și să fie un model. De asemenea, vreau să arăt cât de importante sunt anchetele realizate de ombudsman și acestea pentru a acoperi o serie de chestiuni fundamentale și drepturi fundamentale cât mai bogată. Participarea proactivă a ombudsmanului în cadrul consultărilor publice care sunt lansate de comisie ar putea evita alte motive de plângere. Vizibilitatea. Vizibilitatea este domeniul în care eu pun accentul în cu totul altfel decât uh, colegii mei candidați. Îngrijorarea este vizibilitatea ombudsmanului, așa cum s-a arătat aici. Dacă oamenii nu cunosc această instituție, atunci nu o vor utiliza. Am citit uh, cu interes despre diversele modalități de acțiune propuse. Trebuie să recunosc cu sinceritate că unele dintre ele nici nu mă gândisem la ele, dar le voi prelua. Dar eu am o atitudine diferită într-un punct esențial. Vizibilitatea ombudsmanului nu este un obiectiv în sine, ci doar un instrument. Adevăratul obiectiv este vizibilitatea sistemului, un sistem care să fie corect și care să funcționeze în principiu bine, un sistem în care să existe și verificări pe parcursul procesului și care să asigure opinia publică, așa cum spunea domnul Van Rompuy într-o scrisoare adresată domnului Diamandoros. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, sunteți o parte esențială a acestui sistem. De aceea, accentul pe care îl pun eu este acela asupra cooperării cu dumneavoastră. Accentul pus pe vizibilitatea dumneavoastră. De aceea, propunerile mele de a vă oferi analize imediate asupra informațiilor și plângerilor care vin din țara dumneavoastră sau din circumscrițiile dumneavoastră sau care se referă la domeniile în care acționați. Acest accent diferit mă face să insist și asupra campaniilor care sunt realizate alături de dumneavoastră și cu delegațiile dumneavoastră naționale acasă la dumneavoastră. Și în acest sens propun să trimit funcționari din oficiul ombudsmanului în țările dumneavoastră. Cereri de susținere, propuneri, idei și altele. Cred că ombudsmanul ar trebui să ajute cetățenii și sistemul primind cereri de susținere, propuneri, idei și altele. Este o idee pe care nu o regăsesc uh, în propunerile celorlalți candidați cetățenii trebuie să știe că pot să trimită tot felul de cereri ombudsmanului, nu numai plângeri. În felul acesta se creează un canal adițional pentru ca cetățenii să-și trimită inputul în mașinăria europeană. Ombudsmanul va canaliza aceste cereri la instituția europeană sau organul european competent și relevant iar dumneavoastră și ombudsmanul veți fi în copie pentru a obține un răspuns rapid și eficient. Veți avea posibilitatea să dați mai departe ombudsmanului cereri care vă ajung dumneavoastră. Cred că acesta este o modalitate foarte bună pentru a face față frustrării europene față de sistemul de guvernare de sus în jos în Europa. A lucra în afara limitelor UE, încă un punct care mă diferențiază de contracandidații mei. Pe de o parte, este vorba de pregătirea administrației uh, viitoarelor state membre pentru procesul de aderare prin pregătirea instituției ombudsmanului în aceste țări. Pe de altă parte, este vorba despre funcționarea administrației europene care să fie cunoscută dincolo de frontierele noastre. Pentru că, până la urmă, acest lucru nu este rău pentru guvernarea uh, a 500 de milioane de cetățeni, care este într-un proces de îmbunătățire continuă. Iată, președinte, doamnelor și domnilor, propunerile mele pentru o nouă fază a instituției de ombudsman european. Aceasta se clădește pe munca domnului Soderman, pionierul acestei instituții, și a cea domnului Diamanduros, care a fost făuritorul acestei instituții, cum spunea doamna Omen Ruiten. Independența mea, expertiza în domeniul drepturilor omului, cunoștințele comparative, cred că mă fac să fiu persoana ideală pentru a conduce această instituție în această nouă etapă. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Jäger. Mulțumim, domnule Jäger. Continuăm acum cu întrebările. Domnul Iar, din partea PP-ului, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Jäger, pentru ceea ce ne-ați uh, prezentat aici. Bine ați venit la această audiere. Comisia de Petiții și Ombudsmanul se află în aceeași barcă. De fapt, suntem pe prima linie de front uh, în ceea ce privește instituțiile europene. Suntem cei la care se adresează cetățenii în primă instanță. Aceasta a fost o remarcă generală. Doar ca să spun că aceste două instituții mi se par extrem de importante pentru că ei și sunt și cei care resimt cel mai bine care este atmosfera uh, printre cetățenii europeni și pot să-și dea seama de gradul de mulțumire al cetățenilor față de Europa. Ceea ce facem noi, dacă facem bine sau rău, noi suntem primii oricum care aflăm acest lucru și Uh, asta este și ceea ce rămâne uh, cetățenilor ca primă impresie și nu numai primă despre instituțiile europene. Mi se pare foarte bine să putem avea această ocazie de audiere. Prima întrebare pe care vreau să vă pun eu se referă la independență, mai ales pentru că acum, uh, până acum a jucat foarte, un rol foarte important și la candidații dinainte. Ce înseamnă independența? Cum se definește independența de fapt? Uh, Ați exprimat deja părerea dumneavoastră despre această chestiune. Întrebarea mea precisă este de aceea dacă există o limită a independenței, dacă există o limită până peste care nu se poate trece în ceea ce privește independența și o altă întrebare este cu privire la unele state membre care încearcă, în legătură cu Ombudsmanul Național, să îl transforme în membru în Parlamentul Național neutru membru neutru și cu un uh, loc neutru în Parlamentul Național. Vi se pare bună această inițiativă sau nu? O altă întrebare în legătură cu programul dumneavoastră. L-am întrebat și pe candidatul dinainte acest lucru. Dacă ați fi numit ombudsman, care ar fi cele trei priorități principale pe care v-ați uh, concentrat la început M-ar interesa foarte mult acest lucru și apoi o altă întrebare se referă la Carta Drepturilor Omului. Probabil că v-ați preocupat deja de această chestiune. Pentru noi întotdeauna problema pe care o avem este că din ce în ce mai multe lucruri pe care cetățenii le scriu în Comisia de Petiții, din ce în ce mai multe petiții se referă la atingerea uh, mai directă sau nu a Cartei Drepturilor Omului. Avem însă problema că de multe ori Comisia ne dă răspunsul că Carta Drepturilor Omului nu e, poate fi aplicată sau considerată ca temei juridic decât dacă se referă la dreptul comunitar și punerea sa în aplicare. Deci, pentru noi, ca și Comisie de Petiții, este foarte nemulțumitor să primim acest răspuns, pentru că știm că oamenii nu au o părere pozitivă despre acest răspuns, uh, și știm că ar trebui să putem face ceva, deși nu putem să facem acest lucru. Vreau să știu ce părere aveți despre această contradicție. Și o ultimă întrebare. Cum vedeți relația dintre Ombudsmanul European și Comisia de Petiții din Parlamentul European? Cum credeți că ar trebui să arate concret această relație? Mulțumesc! Intervenția doamnei președinte fără microfon. Grație, seniora președinte. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte, domnule candidat, domnule Eger. Mă bucur să vă întâlnesc astăzi aici în calitate de candidat și am două întrebări pentru dumneavoastră. Dintr-un pur exercițiu teoretic. În primul rând, cum poate crea și implementa ombudsmenul european o definiție clară a conceptului de conflict de interese? Acesta este un lucru cu un impact foarte puternic, nu doar asupra transparenței și bunei guvernanțe ca atare, dar care până la urmă dă naștere la corupția la nivel înalt. Trebuie să definim acest concept atât la nivel european cât și la nivel uh, național. Și în al doilea rând, dacă veți fi ales, în ce fel va acționa sau reacționa ombudsmanul Yegan în cazuri similare cu scandalul PRIS. Scandalul acesta enorm de astăzi. Și uh, ce aviz, ce sfat v-ați da Comisiei Europene atunci când uh, va negocia cu Statele Unite acordul de uh, comerț liber și investiții? Pentru că chestiunea aceasta nu se referă doar la lucruri care merg înainte în mod normal, ci au legătură foarte puternică cu drepturile omului, transparență, uh, dreptul la viață privată și norme europene care definesc clar ce ține de domeniul public și ce nu și cum pot fi utilizate informațiile private și de către cine. Și sigur, e bine să definim clar linia de demarcare între informații publice și informații secrete în ziua de azi, în care uh, nivelul de informații secrete crește din ce în ce mai mare și e vorba de informații care au impact asupra vieții zilnice a celor 500 de milioane de cetățeni. Și vă mulțumesc uh, dinainte pentru răspuns. Intervenție fără microfon din nou, doamnei președinte. Ok, thank you. Doamna Ocan. Mulțumesc, doamna Mazzoni. Îi mulțumim domnului Eger pentru prezența sa astăzi aici, îi mulțumim și pentru prezentarea introductivă. Întâi de toate, Vreau să mă asigur că sunteți de acord cu mine. Conflictul de interese și independența sunt niște concepte foarte bine definite la nivelul bunei administrații. Și dacă avem un regulament referitor la bună administrație, nimeni nu o să mai pună sub semnul întrebării ce înseamnă un conflict de interese și ce înseamnă independență. Asta nu are nicio legătură cu uh, atitudinea dumneavoastră personală sau obiective. Sunt chestiuni obiective, acestea criterii obiective și trebuie să ne asigurăm că totul este clar. Aveți uh, experiență în domeniul drepturile omului, ați uh, lucrat în acest domeniu ca funcțional uh, public, fără îndoială. Dar ce experiență aveți în ceea ce privește activitatea ombudsmenului, fiindcă e ceva diferit? și aș vrea să ne dați cel puțin un exemplu în care ați fost confruntat cu o situație în care a trebuit să luați o hotărâre foarte dificilă împotriva, să spun, unor instituții foarte serioase și uh, orice ați face în acel caz, veți uh, avea Uh, oameni care se opun, dușmani, dar totuși nu aveți încotro, trebuie să faceți. Uh, nu puteți să spuneți doar la revedere am plecat, ci e o hotărâre care trebuie luată. Și aș vrea un exemplu concret în acest sens, care se reflectă o astfel de situație. V-ați pre prezentat o idee minunată pe care n-am auzit-o la nimeni și într-un fel înțeleg de ce n-a mai prezentat-o nimeni uh, să uh, iei toate uh, informațiile, toate scrisorile de la cetățeni, să le trimiți, să te asigur că își primezi răspunsul. Cum să faci așa ceva? Uh, am muri cu toții în procesul de a încerca acest lucru. E ceva imens. Dacă puteți să faceți un așa sistem care să și funcționeze concret în practică, ne-ar plăcea să auzim cum. Domnul Pasca sară cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Jäger, am o întrebare cu privire la cooperarea pe care o aveți cu ombudsmenii naționali. Probabil că veți reprezenta, sigur, aceiași cetățeni în fața celorlalte instituții, dar cred că stilul de lucru și logica pe care acționați trebuie să fie similare uh, între uh, autoritățile cu care colaborați. Deci cum intenționați să faceți acest lucru? Mulțumesc, domnul Chichester. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața, domnule Jäger. Bine ați venit la întâlnirea în comisia noastră. Ați pus accentul în intervenția voastră, dumneavoastră introductivă pe independență și pe neutralitate. Foarte bun în ceea ce privește activitatea unui ombudsman. Însă, trebuie să spunem că există situații în care activitatea unui ombudsman uh, capătă o conotație destul de consistentă politic, mai ales dacă e vorba de uh, respectarea cetă- prezentarea cetățenilor, reprezentarea cetățenilor sau grupurilor de cetățeni în fața autorităților, fie că sunt acestea naționale, europene sau chiar dacă e să îndrăznim comisia. Și mă întreb, având în vedere declarațiile dumneavoastră cu privire la faptul că sunteți uh, un uh, suporter al Europei și sunteți un uh, european convins, cât de departe ați merge în aceste eforturi? Adică să, să, să-i prezentați pe oamenii de rând, de însemnați în fața acestor instituții, cu riscul de a supăra puterile, să spunem. Mi-ar plăcea un răspuns. În al doilea rând, înțelegeți ce um, nivel de uh, dezamăgire există în rândul cetățenilor uh, cu privire la Europa, uh, mai ales în țara pe care o reprezint eu aici unde se consideră că, de fapt, avem nevoie de mai puțină Europa, pentru că ce există deocamdată nu funcționează suficient de bine ca să afirmăm că e nevoie de mai multă Europa. Și atunci, întrebarea mea pentru dumneavoastră e, oare nu cumva această mai multă Europa ar duce la mai multe plângeri și mai multe probleme între cetățeni și autorități? Și uh, este acesta o abordare uh, oarecum diplomată din partea dumneavoastră pentru ombudsman? Și în al treilea rând, puteți să-mi dați un exemplu pentru a ne spune care este favorita dumneavoastră realizare în ceea ce vă privește. Mulțumesc! Aceasta a fost ultima intervenție, spune doamna președintă, pentru prima rundă, așa că îi dăm cuvântul domnului Eger pentru a ne răspunde și apoi trecem la a doua rundă de întrebări. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Iar, m-ați spus întrebarea în legătură cu independența și limitele independenței. M-am gândit dacă ar trebui să spun ceea ce spun acum aici în audiere sau nu. Eu cred că corect ar fi să spunem că statutul ombudsmanului european deci legea care instaurează acest, această funcție și care gestionează atribuțiile ombudsmanului european nu spune decât că trebuie să se garanteze cea mai mare posibilitate de independență, cea mai mare grad de independență. Nu spune concret, de fapt, nimic. Există însă un jurământ care se depune la intrarea în funcție în care trebuie să jur că vei fi independent, însă anumite chestiuni, într-adevăr, nu sunt reglementate. De exemplu, nu este reglementat ce se întâmplă dacă un ombudsman are o plângere împotriva unei uh, instituții uh, a Uniunii Europene în care lucrează un membru din familia sa nu se spune nici ce se întâmplă dacă are voie sau nu un ombudsman să fie membru într-un partid. Astfel de chestiuni nu sunt reglementate și nu cred că eu pot să îmi asum să reglementez aceste lucruri uh, de la mine. Dumneavoastră trebuie să spuneți câtă independență îi vreți să-i acordați ombudsmanului. Eu am o părere foarte clară personală despre aceasta, dar fiecare trebuie să-și respecte limitele proprii și eu mă supun la ale dumneavoastră. Este interesant că un ombudsman uh, ar putea să aibă un, un loc într-un parlament național, un loc neutru. N-am nicio problemă cu aceasta. Înseamnă că este la dispoziția Parlamentului atât. Mi se pare că poate și reacționa mai aproape de probleme, poate coopera mai bine cu parlamentarii dacă cu adevărat acest loc ar fi neutru. Un observator, ombudsman național, mi s-ar părea un lucru bun. Nu am nicio problemă cu această suprapunere. Cele trei priorități uh, principale ale programului meu. O să las una dintre ele la o parte. E vorba de una pe care, despre care a vorbit și Alex Brenningmeier, și anume să învețe foarte bine despre instituția respectivă. Da, cred că însă timpul presează și cred că important este să, vii cât mai, să devii cât mai vizibil, să te angajezi cât mai puternic împreună cu Parlamentul European și să îți asumi rolul de ombudsman. Rolul de ombudsman înseamnă în acest context, în, cum se spune în germană, spune domnul Iger, uh, caut cuvântul în germană, în uh, acceptarea totală a rolului nostru și nu în depășirea acestui rol. O a doua prioritate ar fi o analizare profundă a cazurilor și o, un feedback către respectivii care au în, înaintat aceste cazuri, spunând că există anumite modele, anumite pattern-uri care se urmează pe care trebuie să le abordăm uh, prioritar. O a treia prioritate, îmi pare rău, dar n-am mai vorbit de mult în germană despre aceste chestiuni, spune domnul Jäger, a treia prioritate ar fi ca membrii instituțiilor respective să participe la viața de uh, publică pe care o gestionează ombudsmanul. Cred că ombudsmanul are destul personal foarte calificat, își cunoaște bine munca și ceea ce are de făcut și cred că acest potențial de declarații potențiale posibile este absolut necesar față de cetățeni în care noi trebuie să clarificăm care sunt valorile Uniunii Europene, care sunt principiile pe care funcționăm. O să trec la engleză, <laughs> dacă îmi permiteți. Îmi cer scuze. O să spuneți, ați spus, de fapt, că vă deranjează faptul că sunt implicate cazuri în care e vorba de drepturile omului și de multe ori Comisia pentru Petiții și Ombudsmanul nu poate interveni din cauza principiului de subsidiaritate lucrurile stau așa în realitate, dar cred că cel puțin când putem interveni, trebuie să intervenim. Există o gamă largă de chestiuni care țin de drepturile omului, consistente, în care, din păcate, ombudsmanul nu are un cuvânt de spus. E prea mult uh, pe procedură pus accentul. Dar există subsidiaritate și implementarea legislației europene este, în primul rând, la nivelul autorităților naționale și asta nu poate fi schimbat. Ce putem face, însă, este să colaborăm cu cu uh, ombudsmenii naționali și cu instituțiile naționale pentru a ne asigura că probleme care țin de respectul drepturilor omului în țară sunt abordate de ombudsmenii naționali cu ajutorul nostru. În ceea ce privește petițiile către uh, biroul nostru, ce nu puteți face dumneavoastră, ar trebui să facem noi. Ce nu poate ombudsmanul, să faceți dumneavoastră. Și dacă niciunii dintre noi nu se poate ocupa de asta, trebuie să fie transmis direct în rețeaua ombudsmenilor naționali. Domnule Boștinar, acum. Cum să definim conflictul de interese la nivel european și național? Da, aici situația e mai delicată. Cred că există două chestiuni. În primul rând, adevăratul conflict de interese care poate fi dovedit și apoi percepția sau riscul de conflict de interese. Conflictul de interese dovedit e ceva destul de grav. Important este să vedem ce se întâmplă cu percepția și cu riscul. În acest caz, când există percepție sau risc de conflict, trebuie să vezi um, cum stau lucrurile cu conflictul între drepturile fundamentale? De exemplu, veți putea interzice soției, eh, copiilor sau rudelor să lucreze, să spunem, într-un loc de muncă pe care îl controlați dumneavoastră? În ce măsură obligația dumneavoastră de independență are impact asupra drepturilor lor eh, fundamentale? Deci există limite, dar limitele acestea trebuie să fie contracarate de libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv pentru membrii propriei familii. Apoi, uh, scandalul actual cu scurgerea de informații. Ce aș uh, consilia Comisia Europeană să facă în cazul uh, negocierilor acordului de liber schimb cu SUA? Am o poziție foarte clară pe scandalul Prism și, după părerea mea, este vorba de o problemă care ține într-un fel de standarde duble aplicate. Uh, Există un așa numit uh, apărător al drepturilor omului, pe care mulți îl consideră așa, chiar și noi, în uh, împrejurări diferite, sau în alte împrejurări ar putea fi acuzat de infracțiuni. Nu cred că ombudsmanul trebuie să se ocupe de asta, așa că n-am să intru în detaliu, dar cred că aici vorbim de aplicarea de standarde duble. Utilizarea de informații private de către alte țări Există o singură normă, zic eu. Se aplică standardele europene și faptul că uh, simțim că e nevoie să renunțăm la acestea din motive economice nu se justifică. N-ar trebui să se întâmple așa ceva. Doamna Yes. Ați pus o întrebare um, cu privire la delimitarea uh, vieții publice și vieții private și protecția datelor private. Aici cred că trebuie să fim foarte clari. Trebuie să avem în vedere două valori. Transparență, pe de o parte, și protecția datelor personale, pe de altă parte. Dacă insistați prea mult cu protecția datelor personale, nu poți să ai transparență și deci nu poți să existe răspundere și responsabilitate. Ce puțin nu așa cum trebuie. Da, comisarul privind protecția datelor trebuie să se ocupe de asta din fericire, deși vreau să subliniez că ombudsmanul trebuie să rămână implicat aici. Doamna Ocan acum. conflictul de interese definit într-un uh, cod al bunei administrații. Aveți dreptate aici. Dacă avem un cod comun de conduită pentru toate instituțiile și pentru toate entitățile și dacă acest cod este suficient de clar și de detaliat, problema s-ar rezolva mărturisesc că ezit să spun că ar fi rezolvat în totalitate, pentru că exact ca la fiecare lege, cu cât ești mai concret și mai specific, cu atât te ajungi în încurcătură când ceva nu intră în limitele definite în lege. Legile care sunt foarte detaliate ajută, e adevărat, dar dacă se întâmplă lucruri la care poate nu te-ai gândit, nu ai putut anticipa, ești blocat pentru că, evident, nu intră în detaliile legii. Statutul ombudsmanului, exact ă, asta este, un exemplu în acest sens. Nu e un exemplu chiar așa de clar, dar ă, dacă ceva iese în afara mandatului sau nu are ce face. Și aici e vorba de chestiunea de apartenență politică și așa mai departe. Da, sunt pentru precizie în coduri care se aplică tuturor administrațiilor UE, dar trebuie să există o, o formulă globală până la urmă care să rămână deschisă uh, spre interpretare și care să permită luarea în considerare a unor factori neprevăzuți. Uh, ca um, definiția conflictului de interese. Care conflict, așa cum am spus, trebuie să fie um, cel dovedit, dar mai există și perceput sau cu risc. În ceea ce privește activitatea ombudsmenului, aș cerut un exemplu de decizie, de proces decizional în care am fost implicat în fața instituțiilor. Am avut o decizie foarte dificilă de luat când am fost șeful în departamentul juridic al Interpolului. O persoană foarte cunoscută, proprietarul unei canal de televiziune din Rusia, a raportat pe războiul din Cecinia. Persoană acuzată de corupție și de manipulare de autoritățile din Rusia și care era um, căutat de ruși, care au abordat Interpolul pentru un mandat de arestare pe persoana respectivă și a trebuit să văd dacă era vorba de o solicitare de ordin politic sau era vorba de un adevărat caz penal. Și am hotărât că era vorba de o um, persecuție politică, deși nu am putut um, stabili că 100% nu erau și chestiuni penale implicate. Și am fost foarte bucuros că am putut hotărâ ca persoana respectivă să nu fie arestată. A fost arestată în altă parte, dar cel puțin fără legătură cu competența mea. Da, pot să vă spun că a fost foarte dificil să refuz solicitarea aceea uh, privind um, o personalitate foarte importantă venită din partea rușilor uh, de colaborarea cărora ai nevoie când vrei și tu să-ți uh, urmărești persoanele condamnate sau urmărite. Aveți dreptate în ceea ce a spus legătura cu cetățenii. Am vorbit cu membri ai Parlamentului, de exemplu, care au um, o bază electorală de un milion de cetățeni și care spun că nu pot să um, facă față solicitărilor care le sunt adresate și au nevoie de ajutor. Și de asta eu cred că ombudsmenul nu trebuie să se limiteze doar la primi plângeri și reclamații, ci să găsească și o cale de a transmite mai departe solicitările și propunerile care vin. Nu va fi totul perfect, nu o să putem să ne ocupăm de toate cazurile, dar le-am putea grupa, de ce nu pe categorii, și apoi să le aducem la aten- în atenția autorităților în cauză, uh, pe care trebuie să le identificăm, sigur, pentru că e vorba de uh, plângeri, de reclamații și acolo trebuie să știi cine cu ce se ocupă. Deci cred că am putea începe uh, să acționăm în acest sens și să nu lăsăm eurodeputații singuri sau să nu-i lăsăm pe cetățenii europeni singuri să trebuiască să caute cui să se adreseze. Domnul Pascas. Cum uh, vă imaginez cooperarea cu ombudsmenii naționali? E simplu, există o rețea de ombudsmeni naționali, domnul Diamanduru s-a înființat-o, există persoane de legătură și există uh, o posibilitate de conectare foarte rapidă. Toate canalele sunt deschise de comunicare cu acești ombudsmeni și transmis cazuri direct. Există o problemă, e adevărat, și anume e nevoie de aprobarea cetățeanului care ți-a transmis cazul. Trebuie să fim atenți la asta. și apoi trebuie să convii cu privire la ombudsmanul național, cu privire la procedurile și la feedback-ul pe care îl vei primi sau nu cu privire la modul în care a fost rezolvat cazul, pentru că în calitate de ombudsman european sau dumneavoastră de euro, eurodeputați vreți să știți dacă aceste cazuri au fost rezolvate prin rețeaua ombudsmanilor naționali sau dacă cetățenul care v-a abordat inițial nu primește răspuns după toate eforturile făcute. Domnule Chichester, în ceea ce privește independența, în ce măsură și cât de mult aș putea să fiu independent când ceva devine total politicizat? Dacă m-aș, aș apăra um, pe cineva împotriva administrației, da, cred că aș apăra, bineînțeles, dacă consider personal că acest mandat Uh, este un mandat întreg, pentru că primul mandat va fi, de fapt, sfârșitul legislaturii Parlamentului. Dar eu cred că dacă te postulezi pentru un post de independență, trebuie să fii gata, bineînțeles, să faci așa ceva. Dacă nu, nu trebuie să te implici în uh, acest post. În, uh, există cetățeni din Marea Britanie care spun că trebuie mai puțină Europa. Ați vorbit de așa numitul Cunning Plot și anume de a introduce mai mult Europa pentru a avea mai multă, de, multă activitate pentru ombudsman. Cred că mai multă activitate nu înseamnă neapărat mai mult. Sigur că din punct de vedere al creșterii volumului de muncă, uh, da, se poate crește volumul de muncă pentru ombudsman în cazul în care avem mai multă Europa, dar ceva care funcționează bine este ceva care nu aduce plângeri și a funcționa bine nu înseamnă neapărat uh, o chestiune de dimensiune, ci o chestiune de organizare și de funcționare. Deci nu sunt neapărat de acord că ceva care reprezintă o administrație mai complexă înseamnă automat și uh, mai multe uh, plângeri care este realizarea mea cea mai importantă, este în afara Uniunii Europene și este ceva foarte uh, recent, și anume din 2008. 750 de cetățeni din Federația Rusă au voie să facă ceva ceea ce nimeni nu dorește să îi, nu vrea să-i lase să facă, și anume să verifice care sunt condițiile din închisori ei știu să facă acest uh, act, știu să se ducă să inspecteze cum trebuie. Am fost însă foarte bucuros să colaborez cu ombudsmanul rus pentru a constata că Germania, Danemarca și o bancă comercială din Rusia care s-au găsit să sponsorizeze um, formarea profesională a acestor oameni care um, nu mai trebuie să treacă acum pentru formarea lor prin diferite autorități. Sunt foarte bucuros să fi realizat acest lucru. Mulțumesc, domnule Jäger. Și acum, pentru a doua rundă de întrebări, îi dau cuvântul mai întâi doamnei Kolarska-Bobinska. Thank you very much. Mulțumesc. Aveți o carieră impresionantă, cu foarte multe experiențe diferite, antreprenor, Consiliul Europei uh, și uh, carieră juridică. Cred că toate acestea vă va ajuta, bineînțeles, să vă um, implicați în problemele care implică ombudsmanul, dar este important să puteți vedea un lucru din mai multe puncte de vedere și cariera noastră vă va ajuta. Vom, vorbim aici despre chestiuni uh, care țin de problemele cetățenilor, însă o parte importantă a activității ombudsmanului este colaborarea cu instituțiile și domnul Diamanduros a fost foarte bun în această activitate. Și am văzut uh, în prezentarea dumneavoastră că ați subliniat uh, importanța colaborării uh, cu ombudsmanii din țările candidate. Salut acest tip de cooperare între ombudsmanii naționali și ombudsmanul european, dar nu numai dintre ombudsmanii uh, din Europa, ci și din alte țări uh, terțe cu care avem programe de parteneriat și uh, politici în cadrul politicii de vecinătate, de exemplu. Cred că aceasta poate întări uh, chestiunile legate de democrație, statul de drept în țările în care ele sunt uh, oarecum neglijate. Aș vrea să salut de aceea activitatea dumneavoastră în acest context. Și un al treilea punct pe care vreau să-l menționez este că ați spus că independența ombudsmanului nu este reglementată și că depinde câtă independență vrem noi să-i acordăm ombudsmanului. Mi se pare o situație foarte, foarte periculoasă dacă un actor decizional poate să acorde câtă independență vrea unei instituții ca aceasta, pentru că dorințele legislatorului se pot schimba. Aș vrea de aceea să vă întreb dacă nu considerați uh, că independența trebuie reglementată, fiind dat că nu este reglementată deloc, bineînțeles că prea multă reglementare nu este neapărat pozitivă, dar uh, eu cred că o reglementare a unei astfel de chestiuni este poate necesară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cashman are cuvântul acum. Mulțumesc, domnul președinte, felicitări, uh, domnule Jäger, pentru prezentarea dumneavoastră excelentă. Ne-am întâlnit, cred, de mai multe ori și rolul dumneavoastră în ceea ce privește apărarea drepturilor omului este exemplar. Bineînțeles, ca și vorbitorul anterior, ați spus că trebuie să găsim o perspectivă oarecum diferită față de această problemă. Și cred că aveți dreptate pe deplin dacă spuneți că este o, momentan trăim o deconectare între cetățeni și Europa, pe care nu trebuie să o încurajăm și uh, de aceea nu trebuie susținut vreun fost Uh, membru al Parlamentului European pentru această funcție, pentru că cred că aduce an nepotism. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă pun o întrebare cu, legată de o chestiune de care mă ocup eu la Parlament, și anume accesul la documentele publice, care ține de deschidere și de transparență. Cum credeți dumneavoastră că trebuie să găsim uh, un echilibru între, pe de-o parte, o luare de decizii eficientă de către instituțiile europene și, pe de altă parte, dreptul uh, la informația al cetățenilor care trebuie să știe cum s-a ajuns la aceste decizii pentru a putea să susțină apoi uh, membrii din aceste instituții și pentru a putea avea un control și o transparență în fața acestora. Mulțumesc, uh, domnul Bulan. Mulțumesc, domnule preș doamnă președinte, domnule Iger. Îmi cer scuze pentru această uh, întârziere, pentru că a trebuit să iau cuvântul în cadrul ACP. Am uh, ratat introducerea dumneavoastră, dar uh, ne-am uh, întâlnit deja și de aceea nu sunt atât de frustrat din acest motiv. Vă cunosc parcursul, vă cunosc CV-ul. Mai mulți colegi v-au pus diferite întrebări. Aș vrea și eu să vă pun o întrebare cu privire la rețeaua mediatorilor. Eu țin foarte mult la acest punct pentru că consider că aceasta înseamnă să putem da o șansă fiecărui cetățean european Um, o șansă egală pe întreg teritoriul Uniunii Europene, ceea ce nu este cazul acum, pentru că două țări din 27 nu au mediator, european, mediator național. Ce putem face? Este o chestiune care mă preocupă foarte mult. Aș vrea să știu ce am putea face pentru a putea avea o acoperire totală în ceea ce privește ombudsmanii naționali și pentru a putea crea o situație egală în toate uh, țările europene în fața unor situații de justiție care nu au fost neapărat exemplare în ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenilor. Aș vrea de asemenea, dincolo de aceasta, să mă, vă pun o întrebare cu privire de la puterea ombudsmanului național. Uh, apărătorul drepturilor cetățenilor din Franța poate să pună la îndoială o decizie, o hotărâre în justiție, ceea ce nu este cazul însă pentru toți uh, ombudsmanii la nivel național și, bineînțeles, nici pentru ombudsmanul european. Deci, întrebarea mea este cum am putea să armonizăm aceste activități diferite în toate statele membre, atât pe plan geografic cât și pe plan calitativ. Mulțumesc! Mulțumesc, dumneavoastră ați fost ultimul intervenient, deci acum vreau să vă dau dumneavoastră cuvântul uh, pentru ca să ne dați răspunsurile, domnule Jäger. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă Colasca Bobinska, înainte să vă răspund la întrebare, aș dori să fac un comentariu, dacă îmi permiteți. Ați salutat ideea mea de a colabora cu instituțiile din afara Uniunii Europene și din țările vecine. Și mă bucur de acest lucru. Totuși a spus ceva pe care nu-mi place neapărat să îl aud. Ați spus într-o frază secundară că există multe probleme cu drepturile fundamentale în aceste țări vecine. Da, așa este. Avem un ombudsman puternic în Serbia, de exemplu, și persoane independente în multe țări cu mandate puternice și care își respectă ideile și principiile și le apără. Totuși, există și partea cealaltă a monedei care trebuie să ne facă conștienți de faptul că sunt probleme peste tot, sunt probleme și în alte țări. N-ați transmis acest mesaj și sper că trebuie să înțelegem că dacă noi cerem drepturile omului și respectarea lor în anumite țări, trebuie să le respectăm și în țara noastră și câteodată țările noastre lasă de dorit chiar dacă în majoritatea cazurilor sunt mai avansate în ceea ce privește drepturile omului, dar este o atitudine foarte periculoasă să consideri că la noi nu există nicio problemă în acest sens. Motivul pentru care este important să lucrăm împreună cu Uniunea Europeană este pentru că avem serviciu de acțiune externă, pentru că dumneavoastră în Parlamentul European uh, faceți uh, diferite cerințe în ceea ce privește drepturile fundamentale în uh, regiune și trebuie să fim credibil, trebuie să avem un sistem puternic. Iată de ce eu cred că e nevoie să explicăm țărilor în afara Uniunii Europene față, către, față de care adresăm recomandări de ce uh, la noi funcționează un lucru în anumit fel. Cred că trebuie să fim gata oricând să explicăm și că sistemul european de administrație este transparent, este corect și există un control reciproc de checks and balances și sunt absolut de acord cu dumneavoastră în acest punct. Întrebarea dumneavoastră a fost dacă ar trebui o reglementare mai clară, mai strictă a independenței uh, ombudsmanului. Da, cred că pot spune într-adevăr uh, cu convingere că da, este nevoie de o mai multă, de mai multă reglementare. Momentan, uh, regulamentul care există nu îndeplinește toate condițiile și toate situațiile dacă, de exemplu, un membru al familiei ombudsmanului uh, lucrează într-o instituție sau într-un for împotriva căruia investigează ombudsmanul, ce facem cu acest caz? Mai ales dacă ne gândim, de exemplu, că persoana respectivă lucrează într-un serviciu juridic. Eu aș sugera ca atunci ombudsmanul să indice faptul că are acest conflict de interese. Dar dacă pur și simplu s-ar uh, Uh, s-ar abține de la a da o recomandare, cred că acest lucru ar fi nociv pentru cetățeni. Deci, într-adevăr, este nevoie de o reglementare mai strânsă, mai strictă a independenței uh, ombudsmanului european. Domnule Cashman, vă mulțumesc foarte mult pentru complimente. Echilibrul care trebuie găsit între o luare eficientă a deciziilor și transparență în Uniunea Europeană este un punct important. Într-adevăr, luarea eficientă a deciziilor necesită ceea ce putem spune cu încredere o um, protejare a uh, sferii private, a instituției respective. Colaboratorii din acea instituție nu pot uh, să-și exprime dubile, să, discută, să discute despre chestiuni care nu sunt publice, pentru că altfel luarea deciziilor nu va mai fi corectă. Nimeni n-ar putea să ia riscul să pronunțe o atitudine atunci când au fost încă cântărite toate argumentele. De asemenea, unele argumente s-ar putea să nu fie prea uh, iubite de toată lumea. Așadar, o transparență 100% și o deschidere 100% cred că este în defavoarea unei uh, decizii lor de decizie eficiente. Eu consider mai degrabă că există un moment în care procesul decizional devine semiformal și atunci acest motiv ar trebui să fie mai devreme decât momentul în care este acum. Iar corespondențele interne între, um, între instituții care au, instituțiile care au luat deciziile trebuie să fie publice la un moment dat ulterior pentru ca oamenii să înțeleagă cum s-au luat deciziile. Dar nu de la început trebuie să fie deschisă această corespondență pentru toată lumea și administrația cu ajutorul ombudsmanului trebuie să se gândească la unde începe această libertate și uh, unde începe spațiul public și unde nu. Nu e o întrebare cu alb și negru. Cred eu însă că aceasta trece prin definirea tipului de documente. De exemplu, un e-mail pe care îl trimiți trebuie să se știe că poate fi văzut. Tot ceea ce se scrie însă pe hârtie sau ceea ce se spune nu trebuie neapărat să fie public trebuie să se știe care este pragul, pragul formalismului, adică a unui grad de um, comunicare formală, care trebuie apoi să determine dacă este public sau nu o, o, o informație. Domnule Odi, rețeaua ombudsmanilor are lacune. Există două țări care nu au uh, Ombudsman, de exemplu, o țară are însă o comisie pentru petiții și cealaltă cred că da, are la fel o comisie de petiții. Și spuneți pe bună dreptate că dacă ne uităm la uh, situația din uh, cetățenilor din acea țară, aceștia nu au căi de atac uh, față de ceilalți cetățeni din celelalte țări care au mediator. Ce putem face în această situație? Ombudsmanul este un apărător al tuturor drepturilor. Nu neapărat al unei branșe de drepturi, al unui tip de drepturi. De ce spun acest lucru? Pentru că există convenții, există și directive, regulamente care prevăd uh, punerea în aplicare a unor organe, a unor decizii, a unor organe administrative care reglementează un anumit uh, tip de drepturi legate de discriminare, de exemplu și aceasta este impus țării respective de către norma europeană. Oare putem să impunem printr-o normă europeană a unei țări un ombudsman? Cam aceasta este de fapt întrebarea dumneavoastră. Nu e exclus. Însă, aveți dreptate, pentru moment, mandatul ombudsmanului național, care nu se cheamă ombudsman, de fapt, în limbile respective, diferă de la țară la țară. Ar, poate că mai întâi ar trebui să ne punem de acord pe o definiție a ombudsmanului și după aceea ar trebui să spunem dacă o instituție ca aceasta ar trebui să devină obligatorie în toate țările. Trebuie să vă spun că nu sunt convins în, de această idee, mai ales nu sunt convins că se poate pune în aplicare foarte repede, pentru că obișnuințele juridice, sistemele juridice din țările um, membre sunt diferite. Ombudsmanul a fost creat în Suedia, de exemplu, acum peste 200 de ani, face parte din uh, construcția țării respective. În Franța s-a născut apărătorul cetățenilor foarte greu. Nu este ceva care face parte din tradiția administrativă, din cutuma franceză mm, juridică. Acum oamenii încep să se obișnuiască cu această funcție. Deci pe termen lung se poate să se realizeze dorința dumneavoastră, pe termen scurt nu cred că este realist. Ce putem face? Putem să încercăm să convingem țările uh, de nevoia unui mediator național pentru ca, care să aibă o influență, cum a făcut-o și domnul Diamanduros în Turcia. Domnul Diamanduros în Turcia a folosit toate mijloacele pe care le avea la dispoziție pentru a convinge Turcia să aibă un mediator. Nu a fost singurul care a știut să facă acest lucru, dar uh, vocea lui a fost uh, un factor foarte important pentru decizia autorităților turce de a, lua, de a avea un uh, ombudsman. Credeți că pe termen scurt nu, dar pe termen lung nu este exclus să avem o lege europeană care să oblige la instaurarea funcției de ombudsman european și probabil că aceasta ar fi mai întâi o funcție minimalistă la început în unele țări. A doua întrebare s-a referit la inegalitatea puterii ombudsmanului în țările membre. Cred că aici putem să avem încredere în ombudsmanii naționali, care vor vedea că vecinilor ombudsmani au competențe suplimentare, că au uh, ceva de zis în fața parlamentelor legislatorilor. De exemplu, în Franța s-a întâmplat așa. Mediatorul de la Berlin avea un mandat mai mandat slab decât uh, cel din alte țări și acum are un mandat mult mai puternic datorită mimetismului. Mulțumesc, domnule Jäger. Nu mai avem alte întrebări din partea deputaților, deci putem să încheiem acum audierea dumneavoastră. Sau vreți să mai luați cuvântul, uh, să mai adăugați ceva? Dacă vreți, puteți folosi 5 minute suplimentare pentru ca să ne mai spuneți ceva, dacă vreți. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mă scuz pentru germana mea. Acum, la finalul discuției, aș vrea să mă uit uh, la ce am învățat. Am venit aici cu ideile mele și am fost confruntat cu ideile dumneavoastră. Unde pot să cedez, unde trebuie să-mi redefinez poziția și unde trebuie să-mi reformulez prioritățile? Aceasta este la ceea ce mă gândesc acum. cred că linia dintre ceea ce este politic și ceea ce trebuie regândit este foarte strânsă. Și întrebarea este dacă ombudsmanul trebuie să se retragă din tot ceea ce miroase a politică. Am înțeles din ceea ce am auzit de la dumneavoastră că nu este profitabil să se facă așa. Deci va fi foarte dificil pentru ombudsman să nu fie prea timid în același timp și să nu se apere în spatele mandatului său, ci să totuși să se lanseze în anumite oportunități, uh, ținând cont, bineînțeles, de celelalte instituții implicate, pentru a încerca să extindă oarecum mandatul său. Aș vrea să vă dau uh, un exemplu concret. Și aș vrea să încerc să folosesc această oportunitate chiar acum. Prima rundă de propuneri prima la, la început s-a pus problema dacă s-ar putea ca drepturile fundamentale ale cetățenilor n-ar fi încălcate de anumite decizii. Sigur că ombudsmanul mai întâi a trebuit să, să analizeze situația, de exemplu dreptul fundamental la proprietate, care este încălcat de fapt de sărăcia la persoanele în vârstă. Anumite persoane, de exemplu, aveau uh, economii în bănci și cineva a trebuit să atragă atenția asupra acestei violări a dreptului respectiv. Și după aceea, ombudsmanul a trebuit să analizeze posibilitatea unui conflict potențial între o chestiune sau decizii politice și a unor drepturi fundamentale, mă refer aici, la uh, sărăcie, după cum spuneam. Și acum, eu cred că ombudsmanul este o voce și că ombudsmanul ar trebui să se implice mai mult în chestiuni de drepturi fundamentale decât să se limiteze la chestiuni de procedurale, de bună administrație și așa mai departe, și de transparență. Există și Carta Drepturilor Fundamentale, care este obligatorie pentru toate instituțiile și spune foarte clar care sunt drepturile concrete ale tuturor și ombudsmanul este cel care ar trebui să aibă grijă de ele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Jäger! To apus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 colleagues, we have to prosecute our debate. I welcome. Dragi colegi, trebuie să continuăm dezbaterea noastră. Bun venit doamnei Omen Ruiten. Vreau să-i mulțumesc pentru prezența dânsei aici. Vom uh, urma aceeași procedură ca la ceilalți uh, candidați. Uh, candidata va avea 10-15 minute la dispoziție pentru a se prezenta, pentru a face o scurtă introducere și după aceea vom trece la întrebările din sală. Vom da cuvântul membrilor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Am să fac această prezentare în olandeză, pentru că olandeza este în continuare o limbă oficială. Dacă aș fi făcut uh, în engleză această prezentare, înseamnă că uh, foarte mulți cetățeni care nu au engleza drept limbă maternă n-ar fi avut uh, acces la această prezentare. Deci, am răspuns deja la întrebările dumneavoastră și această audiere îmi oferă posibilitatea de a mă prezenta mai bine, de a vă vorbi despre mine, despre experiența mea și competențele pe care le am. E vorba de competențe care fac din mine, din punctul meu de vedere, un candidat optim pentru acest post. Bineînțeles, doamnelor și domnilor, așteptați să auziți din partea mea și care este perspectiva mea asupra funcționării acestui, acestei instituții și um, e vorba de ombudsman, dar de fapt s-ar putea numi și ombudswoman pentru că există trei candidaturi feminine. Postul la care mă prezint uh, um, mă, uh, mă prezint acest post cu experiență îndelungată. Până la 1 ianuarie am fost președinta fundației la Comisia de Arbitraj de Mediere din țările de jos. Am fost președinta acolo din 85 și la început această organizație era una de mărime mică o comisie care gestiona litigile și care sub președinția mea a ajuns de la 8 la 54 de subcomisii. Noi tratăm uh, plângerile care ajung la noi și realizăm procese de mediere. Și pot să spun cu mare mândrie că această organizație din țările de jos a servit drept model pentru o legislație europeană asupra rezoluției alternative a litigilor. Deci uh, am stabilit jurisprudență și, dincolo de aceasta, am legiferat în legătură cu mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor și a litigiilor online și, după cum spuneam, organizația noastră a fost un adevărat model de altfel și comisia a venit să ne vadă de mai multe ori și am căpătat experiență foarte bună în acest domeniu, o experiență pe care cred că o pot utiliza foarte bine pe postul de ombudsman. Câteva cuvinte acum despre mine însă. Încă din 81 sunt uh, deputat aici la Parlamentul European. Au avut loc trei alegeri de asemenea la Parlamentul olandez, unde m-am prezentat, și din 89 încoace sunt membru al Parlamentului European. Domnilor și domnilor, e adevărat că situația mea este oarecum una specială. Cei care au lucrat alături de mine au constatat acest lucru în toate dosarele pe care le-am analizat împreună. Întotdeauna, până în ziua de astăzi, întotdeauna punctul meu de plecare este acela de a încerca să înțeleg ce se întâmplă, de a asculta toate punctele de vedere, de a înțelege punctul de vedere al celuilalt, pentru a încerca să creezi punți de legătură și pentru a face o politică eficientă. Ceea ce mă interesează până la urmă sunt rezultatele și nu renunț uh, prea ușor. Ca și dumneavoastră care sunteți aleși aici și eu îmi doresc să am cele mai bune rezultate pentru cetățeni. Deviza mea personală în lumea politică a fost aceea de a fi întotdeauna disponibilă, accesibilă din toate punctele de vedere și aceasta pentru că am avut întotdeauna sentimentul echității, unul pe care l-am uh, susținut întotdeauna, l-am învățat de mică și mă interesează întotdeauna tot ce are de a face cu oamenii. De ce cred că acest post de ombudsman este atât de important? Este vorba de un post care are de-a face în primul rând cu încrederea și de aceea e nevoie de restabilirea încrederii cetățenilor, în special pentru că aceștia sunt vizați direct de politicile europene. Cetățenii europeni sunt confruntați cu deciziile pe care le luăm la nivel european și care au un impact direct asupra vieții lor zilnice pentru locul de muncă, pentru sistemul de educație, pentru mm, sistemul de pensii și, bineînțeles, mm, Ombudsmanul European nu poate rezolva toate problemele, dar este totuși o instituție care poate uh, promova acest proces de recâștigare a încrederii cetățenilor. Trebuie ca cetățenii să știe că există cineva care îi ascultă, care îi atent, care are uh, Uh, un spirit deschis față de ei și care în același timp poate corecta acolo unde e nevoie ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. Această instituție a ombudsmanului este cea care ajută la o adevărată schimbare a culturii și a guvernanței. Instituțiile europene trebuie să fie responsabile, trebuie să aibă o atitudine transparentă, să ia decizii echilibrate și în același timp să-și asume o responsabilitate democratică. Aceste instituții europene trebuie să fie dispuse să-și admită greșelile. De aceea trebuie să se pună accentul pe accesul la servicii. Ancheta realizată de Eurobarometru în 2011 arată că pentru cetățenii e foarte importantă o bună guvernanță și să se poată trimite plângeri ombudsmenului. Articolul 289 arată că se doresc funcționari deschiși și transparenți și corecți. Acest uh, eurobarometru arată de asemenea că 82% din cetățeni consideră că administrația europeană nu este suficient de transparentă și deschisă. Deci, uh, ombudsmanul este o instituție care a fost implementată tocmai pentru a ajuta pe cetățeni să-și revendice drepturile. E un avocat al poporului în adevăratul sens al cuvântului. Să vedem acum care este rolul acestui ombudsman, care este funcția sa. În ultimii 20 de ani, ombudsmanul a căpătat din ce în ce mai mare putere de influență, a devenit din ce în ce mai transparent și din ce în ce mai eficient pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Domnul Diamandorus a lucrat foarte bine și eu doresc să urmez acest lucru, dar nu mă voi opri în situația actuală. Voi utiliza toată energia și creativitatea mea pentru a utiliza acest punct de plecare foarte bun de care dispunem pentru a îmbunătăți acele lucruri care la ora actuală nu funcționează cu totul cum trebuie și pentru aceasta contez și pe angajamentul și participarea Parlamentului European. Care este programul meu? În primul rând, consider că ombudsmanul trebuie să fie accesibil și vizibil, pentru că nu-ți poți face munca dacă cetățenii nu știu că există o astfel de instituție, dacă cetățenii europeni nu știu care sunt competențele ombudsmanului. Și dacă analizăm raportul anual din 2012 uh, și numărul de plângeri care au fost adresate ombudsmenului, din 740 de plângeri care țineau doar de mandatul ombudsmanului și exista o serie de plângeri care nu puteau fi primite, deci nu erau eligibile, pot să vă spun că există o adevărată provocare pentru noi pentru informarea cetățenilor. Există și acel uh, site interactiv care a fost uh, implementat, dar acesta nu este suficient. Ombudsmanul, pe de altă parte, trebuie să reacționeze foarte rapid și să fie eficient, pentru că atunci când un cetățean îi se adresează cu o plângere, în momentul acela cetățeanul dorește să primească un răspuns foarte rapid. Ce am putut constata însă, că în general în medie e nevoie de 11 luni de zile pentru uh, procesarea acestor plângeri și în unele cazuri chiar de mai mult de un an. Așa că voi face tot ce voi putea pentru ca, uh, cu ajutorul eforturilor celorlalți, să reducem uh, timpul de procesare a acestor plângeri. Bineînțeles că îmi dau seama că termenul de trei luni pe care l-au la dispoziție instituțiile pentru a răspunde acestor cereri este foarte clar, însă am putea ajunge la un acord între gentlemen, între instituții, pentru a răspunde și mai rapid la aceste întrebări. Din experiența pe care o am și pe care am avut-o în cadrul Comisiei de Mediere din țările de jos, mă face să mă gândesc și la o altă posibilitate, ca fiecare plângere să fie înregistrată cu un număr la dosar și să se poată face uh, o uh, urmărire în directă pe internet, online, a fiecarei etape prin care trece acea plângere. Pentru că la ora actuală, atunci când așteptăm un răspuns din partea ombudsmanului, nu știm niciodată în care etapă sau în care fază se află. Deci, o astfel de urmărire online cred că este foarte utilă. Acum, ce poate face ombudsmanul în domeniul drepturilor omului? Este un domeniu foarte important pentru ombudsman este un domeniu uh, care, uh, pe care îl apreciez foarte mult și care este important pentru mine. Este vorba de același statut ca cel stabilit în tratatul de la Lisabona și acesta trebuie să fie adaptat și agențiilor și instituțiilor europene și să se aplice acestora. Ar trebui să testăm administrația publică, să vedem dacă se respectă într-adevăr acest statut. Acest uh, statut trebuie să fie esențial pentru fiecare instituție și ombudsmanul are un rol deosebit în acest sens și nu-i vorba aici doar de articolele 41 și 42. De altfel, statutul ombudsmanului european arată că se lucrează cu instituțiile din statele membre pentru protejarea drepturilor fundamentale și pentru promovarea acestora. Și cred că la acest nivel mai sunt multe de făcut, pentru că în ancheta Eurobarometrului pe care am citat-o un pic mai devreme, se vede foarte clar că 85% din cetățenii europeni nu au informații suficiente în legătură cu această Carta a Drepturilor Fundamentale. Ombudsmanul trebuie să-și ia un angajament pentru a aduce la cunoștință mai bine aceste drepturi. Al treilea punct, cooperarea între Parlamentul European și Ombudsman. Parlamentul European, Comisia de Petiții și Ombudsmanul European sunt, bineînțeles, aliați. E nevoie de o legătură frecventă și bună între cele trei instituții, care mi se pare esențială. Și aceasta nu doar pentru prezentarea raportului anual, ci pe parcursul întregului an. În rezoluția Parlamentului European se arată că în șase ani și jumătate am avut 18 rapoarte speciale și cred că această cifră ar putea crește în continuare nu înseamnă neapărat că în fiecare lună să venim cu un raport special din partea ombudsmanului, însă trebuie să ne asigurăm că acest instrument să nu fie, bineînțeles, supraexploatat, dar să fie folosit în mod eficient. Și cred că putem aduce rapoarte speciale suplimentare în alte domenii care nu au fost până acum abordate. Încă un element, doamnelor și domnilor, care apare și în rezoluția Parlamentului European pe această temă. Este vorba de codul bunei guvernanțe administrative. Parlamentul European, în cooperare cu ombudsmanul, a lucrat foarte bine în acest domeniu și mi-aduc aminte de rapoartele uh, făcute de uh, doamna Kessler și uh, domnul Berry pe această temă. Cred că în orice instituție e nevoie de un uh, cod de bună conduită administrativă. Am avea nevoie de un regulament pentru dreptul de procedură, dreptul procedural la nivel european. Pentru că dacă Parlamentul are un cod de conduită și celelalte instituții unul cu totul diferit, e clar că aceasta dăunează transparenței. Cred că experiența ombudsmenului în acest domeniu ne-ar putea ajuta să ajungem la un astfel de cod de conduită comun. Dacă nu ajungem la acest lucru în cadrul acestui mandat, atunci ombudsmanul a trebui să vadă cu celelalte instituții dacă nu putem uh, include acest lucru în viitorul acord interinstituțional. Iată prioritățile pe care vreau să vi le prezint. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamnă Omen-Ruiten. Începem cu intervenția coordonatorilor, domnul Iar, în primul rând. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, äh, doamnă președinte, mulțumesc äh, doamnei Omen Reuten pentru această expunere scurtă. Mi-am notat aici angajament pentru cetățeni, aceasta este într-adevăr exact ceea ce trebuie să facă ombudsmanul sau ombudsdoamna, de fapt, spune domnul Iar în germană, uh, Uh, ar fi trebuit să modificăm finalul acestei funcții. Așadar, angajamentul pentru, cetățenilor, uh, pentru cetățeni uh, este un lucru extrem de important și pentru Comisia de Petiții și noi considerăm că este foarte bine. În acest context avem astăzi o audiere, mi se pare foarte bine și că există foarte mulți candidați foarte implicați pentru acest post. Ați răspuns deja la anumite întrebări pe care le aveam, poate că pot să fac un rezumat pe scurt uh, și să vă rog să mai expuneți doar punctele pe care nu le-ați răspuns. Aș vrea să vă întreb cele mai importante trei priorități ale dumneavoastră în momentul în care veți prelua funcția de ombudsman. Care sunt cele trei puncte de care vreți să vă ocupați la început pentru ca să Știm care sunt prioritățile dumneavoastră. Apoi, a doua întrebare se legă de vizibilitatea ombudsmanului. Suntem de acord cu dumneavoastră când spuneți că ombudsmanul trebuie să fie vizibil pentru cetățeni și aici cred că suntem de aceeași părere. Comisia pentru Petiții are aceeași problemă însă ca și ombudsmanul. Și întrebarea pe care vreau să o mai pun este cum putem îmbunătăți vizibilitatea ombudsmanului pentru că trag concluzia că același lucru ar putea fi valabil și pentru Comisia de Petiții. În ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale, Drepturilor Omului, este o chestiune care ne preocupă din ce în ce mai mult în Comisia de Petiții. Același lucru se întâmplă și pentru ombudsman. Știu care, știți probabil care este situația, noi avem problema că de multe ori petițiile și plângerile care sunt înaintate la Comisia de Petiție și la Ombudsman uh, sunt justificate, pe de altă parte ele se lovesc de limita faptului că Carta Drepturilor Omului nu poate să fie aplicată decât atunci când uh, este transpusă în drept comunitar, deci atunci când uh, e vorba de drept comunitar. Uh, dacă nu există drept comunitar, atunci de multe ori constatăm și că este justificată plângerea, este justificată cererea înaintată, dar nu avem nicio cale de atac posibilă pentru a putea face ceva eficient, efectiv. Cum vreți dumneavoastră să rezolvați acest conflict între Cartea Drepturilor Omului și competența care stă la statele membre în această chestiune? Și ultima întrebare pe care o aveam eu se refera la colegul meu uh, Becker și anume colaborarea între Comisia de Petiții și uh, Ombudsman, deci nu trebuie să mai pun această întrebare bănuiesc că ați răspuns deja la ea. M-aș bucura să fie pusă în aplicare această colaborare. Mulțumesc! Thank you, Mulțumesc, domnule Iar. Acum, din partea socialiștilor și democraților, domnul Cashman. Mulțumesc, doamnă președintă. Felicitări, doamnă Omen Ruiten, pentru prezentarea dumneavoastră. Am venit aici, am uh, ascultat uh, ultimele două treimi, să zic așa, și am o întrebare foarte concretă din partea domnului Boștinaru. Ați arătat că e nevoie de un răspuns rapid pentru cetățeni și mă gândesc dacă v-ați gândit la posibilitatea de a schimba ceva în uh, această instituție, tocmai pentru a ajunge la acest rezultat. Referitor la spusele domnului Iar, Carta Drepturilor Fundamentale, sunt absolut de acord cu dumneavoastră că e nevoie de o aplicare acesteia în toate instituțiile. Ar trebui să fie un obiectiv principal pentru noi toți. Și ținând cont de faptul că ni se spune că aceasta se aplică direct doar dreptului comunitar. Vreau să vă întreb cum aveți de gând să integrați îngrijorările dumneavoastră în legătură cu încălcarea acestei carte în relația dumneavoastră cu instituțiile și în uh, um, sentințele pe care le dați, să zic așa. S-a vorbit și despre comportamentul administrației și ați menționat uh, doamna Kessler, un membru excelent al acestei comisii, care a, a uh, lucrat foarte bine alături de noi. Ați spus că există o alianță naturală între ombudsman și Parlament care sunt în slujba cetățenilor și mă întreb dacă ne puteți explica mai multe în această privință și să vă referiți și la posibilele conflicte care pot apărea atunci când ombudsmanul și Parlamentul nu au aceeași poziție în ceea ce privește cetățenii. Și un ultim punct, pentru că domnul Boștinaru a vorbit despre acest lucru mai devreme, îmi pare rău că sunt foarte multe întrebări, dar uh, într-o oarecare măsură, măsură se suprapune cu ce a spus domnul Iar. Uh, Vreau să vă întreb, atunci când negociați, de exemplu, un acord uh, comercial important, cum ar fi, de exemplu, cel cu Statele Unite, ce sfat i-ați da Comisiei? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Oken! Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezență și pentru prezentare. O să intru direct în subiectul care mă preocupă pe mine cel mai mult, și anume afilierea partinică și faptul că sunteți membri în diverse structuri. Ați spus în prezentarea dumneavoastră că sunteți ales, ca noi toți de altfel, însă niciunul dintre dumneavoastră nu are nici pe jumătate uh, nu, jumătate din uh, electoratul nostru. Cu toții suntem aleși pe platforme politice și dumneavoastră ați spus că veți asculta, uh, vă veți asculta electoratul. Cred că v-ați referit la toți cetățenii, de fapt, dar ați spus că vă veți asculta de electoratul dumneavoastră. Uh, poate a fost din traducerea în neerlandeză. Eu asta am ascultat. Poate că interpreții au făcut această confuzie, nu sunt sigură. Dar vă citez acum din ce scrie în European Voice. În primul rând ați spus acolo că independența ombudsmanului este aceeași cu independența unui comisar. Da, comisarii sunt numiți politic, știm acest lucru. Trebuie să fie independenți de interesele naționale. Pe când ombudsmanul trebuie să fie independent Uh, ca un judecător. Și asta e o cu totul altă categorie de independență. Nu este uh, ceva aleator aici, este o descriere obiectivă. Și cei aleși se consideră că sunt cei mai buni reprezentanți pentru ombudsman, cum suntem noi toți aleși. Dar eu cred că dacă facem această afirmație facem o confuzie între activitatea politicianului și a ombudsmanului. Și cred că ajungem la o situație în care e bine să spun dacă n-ați făcut, um, n-ați desfășurat activități politice uh, și v-ați retras din politică o vreme, dar dacă sunteți direct implicat, asta va submina situația multor cetățeni, pentru că nu e suficient să confirmați că sunteți independent, trebuie să fiți și perceput ca atare. Noi aici nu suntem percepuți deloc ca independenți, suntem reprezentanții ai partidelor politice, de-aia m-a surprins să vă aud. Și ați spus că vreți un regulament pentru o bună administrație. Cu asta sunt de acord. Dar dacă definiți independența uh, Așa cum ați spus dumneavoastră, dacă asta este definiția dumneavoastră de independență într-un regulament, E ca și cum mai spune că conflictul de interese nu poate fi descris obiectiv. După părerea mea, există o descriere clar obiectivă pentru conflictul de interese, cum există și pentru imparțialitate, care e altceva decât ce facem noi aici. Și apoi, cu privire la transparență, am văzut că v-ați abținut uh, la votul pe 1049 când am avut uh, ultimul vot. Mă miră, dacă vreți să fiți ombudsman și vreți transparență, de ce n-ați sprijinit uh, solicitarea Parlamentului uh, pentru acest regulament 1049 la cel mai înalt nivel? Și am mai pus această întrebare și altui candidat. Sunteți pentru Convenția de la Arhaus, care, în ceea ce privește mediul, conferă cetățenilor un acces sporit la informații, dă mai multă transparență, un nivel mai mare de participare, uh, decât este în 1049? Vreți cu adevărat să consolidați uh, posibilitatea cetățenilor de a acționa? Dacă da, atunci explicați-ne de ce v-ați abținut la votul acesta pe 1049. Mulțumesc, doamna Vertman. Mulțumesc. Am două întrebări. Mulțumesc. Am două întrebări. Uh, prima care vine din partea unui coleg din grupul meu, Margaret Ocken deja s-a referit la asta, este vorba despre votul privind transparența. Ne puteți da detalii de ce v-ați uh, hotărât să vă abțineți pe acest uh, dosar așa de important pentru poziția ombudsmenului și care este perspectiva dumneavoastră în ceea ce privește revizuirea regulamentului privind accesul publicului la informații față de documentele Consiliului European și a Comisiei Europene. În prezentarea pe care ați făcut-o în grupul ALDE ați subliniat că sunteți un um, candidat non-partizan și că uh, sunteți independent. Cum conciliați această această afirmație cu votul acesta pentru candidatură? Și cea de-a doua întrebare, la care m-am gândit de mult timp, avem niște, traversăm o perioadă foarte dură din punct de vedere al bugetului, având în vedere criza pe care, o, cu care se confruntă Uniunea Europeană, în ceea ce privește aceste constrângeri bugetare. Cum Uh, vă apreciați viitoarea activitate, fiindcă și ombudsmanul se va confrunta și se confruntă cu limitări bugetare. Cum veți eficientiza activitatea, cum veți îmbunătăți eficiența pe de o parte și pe de altă parte uh, rata de succes pentru cetățenii europeni. Cum uh, vedeți acest lucru? Ne puteți prezenta o imagine de ansamblu asupra situației? Mulțumesc! Domnul Cicestar nu pare să fie în sală. Cred că putem încheia prima rundă de intervenții și să-i dăm cuvântul doamnei Oman Ruiten pentru răspunsuri. Mulțumesc! În primul rând pentru doamna Wertmann. Accesul public la documente este un aspect foarte important pentru mine. În calitate de ombudsman, trebuie să accept regulamentul care vine din partea Parlamentului. În calitate de candidat, nu doresc să fiu influențată de dezbaterea care se poartă pe acest subiect, dezbaterea pe care o cunosc. Pentru că accesul publicului la informații este un lucru și transparența e altceva. Da, cum să limitezi în ceea ce privește eh, situația datelor personale, asta e o întrebare unde apare conflictul. Conflict care există în Parlament, de care sunt conștientă și vă rog să rețineți că în această etapă nu vreau să am o abordare sau alta, pentru că ombudsmanul nu face așa ceva, nu este partizan. Este doar responsabil ce se prevede în Carta 41-42 privind transparența și accesul publicului la informații. Apoi, restrângeri, restricții bugetare. Cred că trebuie să uh, fie posibil să creștem nivelul de eficiență din prezent. Cel puțin din experiența mea pot să spun că acest lucru e posibil. Uh, experiența, activitatea mea de până acum. Chiar dacă te uh, confrunți cu o creștere a numărului, numărului de plângeri, de reclamații, folosind noile tehnici digitale, poți să fii mult mai eficient. Și cred că, de asemenea, ar fi o idee bună să ne uităm pe website-ul ombudsmanului sau al uh, Comisiei pentru Petiții, să ne uităm acolo și să vedem că există o posibilitate de extindere a cooperării între ele. Putem să fim utili unii altora. Și Există un buget, ca să închei subiectul acesta al restricțiilor bugetare, bugetul este prevăzut și niciodată nu o să cer mai mulți bani decât îmi sunt alocați. Apoi, doamna Ocan. Doamna Ocan, Ați uh, făcut multe comentarii în intervenția dumneavoastră cu privire la independența ombudsmanului. Ați uh, citat o parte din prezentarea mea introductivă pe care o am înscris în engleză și vă pot trimite și vă garantez că nu m-ați citat corect. O să vedeți de altfel. Ce aș vrea să vă spun acum însă este că independența trebuie să fie dovedită. E adevărat, trebuie să fie dovedită odată ce uh, îți ocupi postul și ai mandatul. Trebuie să-ți dovedești independența pentru că depui un jurământ în fața Curții de Justiție Europene în care declar că ești independent în această instituție, în mod regulat, la numirea ombudsmanului, am discutat dacă uh, putem permite, într-o anumită măsură, afiliere politică pentru acesta. Cred că acum avem un exemplu foarte clar în acest sens. E o discuție pe care am avut-o cu privire la numirea domnului Sodeman. Odată ce acesta a acceptat mandatul de ombudsman, nu s-a mai menționat acea discuție deloc. Ba chiar din potrivă, la finele mandatului i-a mai dat un mandat. Și exista o afiliere politică și în acel caz. Deci, doamna Ocan, cred că încrederea este foarte importantă aici. Știu că nu vă pot convinge E minunat că în Parlament uh, fiecare poate să aibă propriile convingeri, propriile păreri politice și votează conform acestora. Da, cred că puteți avea încredere în faptul că odată ce cineva este numit pe postul de ombudsman, independența este garantată. Toți cei șase candidați care vor participa la audiere astăzi ne arată că Parlamentul, la rândul său, ă, se bucură de independență, fiindcă vor trebui să fie aprobați. Și toată lumea de aici, din ă, comisie, trebuie să se gândească pe cine vor să aleagă. Pentru că dumneavoastră, doamna Ockman, domnul Cashman, domnul Martinez și așa mai departe, sunteți aici pentru a reprezenta interesul cetățenilor. Și Votul dumneavoastră este o garanție în acest sens. Ombudsmanul nu este un politician și, fără îndoială, odată ce e cineva numit ombudsman, nu mai are legătură cu politicul. Și toate uh, convingerile sale politice le pune deoparte, le lasă deoparte, atâta vreme cât este ombudsman prin natura postului, ombudsmanul este independent și există chiar o procedură care poate fi pusă în aplicare pentru a uh, încheia uh, mandatul unui ombudsman dacă este cazul. Deci există o procedură. Ombudsmanul, prin urmare, este independent, trebuie să poată asculta cetățenii și trebuie să poată acționa de câte ori este nevoie pentru a se asigura că interesele cetățenilor europeni sunt uh, apărate. Domnule Cashman, da, acordul între gentlemen pentru instituții, pentru continuarea răspunsurilor. O să analizez acest lucru și o să, o, o să mă refer la el. Apoi, carta aceasta trebuie să se regăsească nu doar în bagajul meu, să spun, nu doar în ADN-ul meu, ci în ADN-ul tuturor instituțiilor. Și în fiecare zi trebuie să conving lumea de acest lucru. Ați spus că există o alianță naturală între Comisia Petiții și Ombudsman. cum să fie un conflict atunci? Cred că unul dintre primele dosare de care mă voi ocupa este un dosar unde ar putea fi împlinit și Parlamentul. Și atunci o să am ocazia să-mi dovedesc independența. Și în încheiere, poziția în ceea ce privește acordul acesta de liber schimb. Ombudsmanul nu este legiuitor Ceea ce înseamnă că dumneavoastră, aici în Parlament, sunteți cei care veți hotărâ ce se întâmplă. poți avea o perspectivă politică sau din punct de vedere omenesc ca ombudsman în acest sens, uh, dar nu, ca ombudsman nu ești implicat în acest proces decizional care este unul politic. Apoi, domnul Iar. Referiert an ombudsman. Ați făcut referire la funcția de ombudsman. Eu cred că numai în germană există cuvântul uh, reprezentantul cetățenilor sau mandatatul cetățenilor, de fapt ar fi o traducere exactă. Eu m-am simțit mereu ca un mandatat al cetățenilor. Și pot să demonstrez acest lucru pentru că am fost aleasă tot timpul pentru capacitățile mele și nu cred că ești reales nici în Olanda, nu ești reales dacă nu ai o legătură cu cetățenii. Iată de ce și pentru mine această înaltă funcție de ombudsman este foarte important, importantă, pentru că sper și îmi doresc ca cetățenii europeni care critică Europa atât de puternică să aibă senzația că există cineva care îi ascultă, că există cineva care corectează instituțiile, există cineva care are grijă ca de la portar până la domnul Barroso sau Van Rompuy, a, toată lumea are o mentalitate orientată spre client, că furnizează un serviciu clienților. Și m-ați întrebat cum cred eu că o să realizez acest lucru. Da. Aceasta înseamnă că trebuie să se analizeze de ce în Europa nu este cunoscut încă ombudsmanul, în primul rând. Și de ce nu se știe încă ce face exact acest ombudsman. Cred că comunicarea, mass media, platformele sociale, colaborarea cu Comisia de Petiții toate acestea sunt aspecte foarte importante. Mă gândesc, de exemplu, la faptul că ar trebui să analizăm pag pagina internet. Există acum mai multe posibilități în care, de exemplu, pot să trimit o invitație pe pagina ombudsmanului. Văd că în 18 secunde sau chiar uh, milisecunde pentru ca să primesc o reacție. Cred că trebuie să mai îmbunătățim însă foarte multe lucruri în continuare. S-a pus deja o bază, dar acum Diamandoros a reușit să instituționalizeze această funcție. Acum însă trebuie îmbunătățită comunicarea. Cum se poate face acest lucru? Prin convingere. Prin mediere și să ne asigurăm că se poate ajunge la o soluție pozitivă, o, deschis, o discuție deschisă. Dar aceasta înseamnă și că dacă nu ajungi să obții aceste rezultate, vei putea fi sancționat. Eu voi da socoteală nu numai la Comisia de Petiții, ci voi fi chiar prezentă aici în mod regulat, pentru că cred că așa dăm un semnal puternic uh, tuturor care vor să ne înțeleagă mai bine. Mulțumesc. Cam atât am vrut să spun până acum. Thank you. So we, we go to the second round uh, and we, we start with... Mulțumesc. Trecem la a doua rundă de întrebări și începem cu domnul Bula. Mulțumesc, doamnă președinte, dragă Rita, ne cunoaștem de mult timp, așa că o să spun o întrebare pe care am pus-o și candidatului care a făcut prezentarea înaintea ta și care se referă la rețeaua mediatorilor europeni. În toate statele membre, nu în toate statele membre există mediatori, există structuri intermediare în unele state, dar după părerea mea asta nu permite un punct de contact național, să spunem, uh, cu care să se păstreze o legătură constantă, uh, așa cum ar fi fost lucrurile dacă exista un mediator efectiv. Și întrebarea mea este dacă, după părerea dumneavoastră, mediatorul european poate să, uh, spunem, să facă presiune asupra statului respectiv pentru a crea acest post și mă refer la statele care sunt membre în prezent și care urmeze să adere. Este posibil, după părerea dumneavoastră, ca mediatorul european să se asigure că autoritățile uh, din statele membre Uh, vor face o alegere cât mai convergentă, să spunem, în ceea ce privește folosirea justiției în aceste cazuri? E anul cetățeniei europene, anul acesta 2013, dar de fapt toți anii sunt anii cetățeniei europene. Câteodată însă avem dificultăți să comunicăm cu cetățenii. Eu sunt cetățean în unul dintre statele membre și uh, mă simt uh, lezat în drepturile mele în comparație cu cetățenii statelor care au o astfel de funcție, uh, pentru că acest mediator poate să joace un rol în uh, problemele cetățenilor. Doamna Danoca. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Omen Reuten. Aș vrea să vă pun o întrebare, o întrebare care s-a creat în momentul în care ne-ați explicat de ce nu vreți să ne vorbiți în engleză. Atunci mi-am formulat întrebarea. limba pe care o vorbiți dumneavoastră și limba mea, pe care o vorbesc acum, fac parte din cele 33, 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, îmi cer scuze. Și este foarte bine că este așa. Nu puteți însă nega că din 500 de milioane de cetățeni și aceste 23 de limbi nu sunt limbi materne pentru toată lumea. Mai puțin de 50 de milioane de cetățeni au o limbă maternă care nu face parte din aceste 23 de limbi oficiale. Ați vorbit de drepturile omului, de Carta Drepturilor Fundamentale, a Drepturilor Omului. În această cartă există și o interdicție a discriminării împotriva cuiva care are o altă limbă maternă. Cum veți proceda pentru a putea pune în aplicare această parte a cartei. Atunci când veți primi plângeri în legătură cu instituțiile Uniunii Europene, în care oamenii se vor plânge că nu pot să folosească o anumită limbă, că nu primesc informări într-o altă limbă. Cum veți reacționa în chestiunile acestea lingvistice? Mulțumesc! Domnul Adi Giorgiu. Γνωρίζω din κυρία Όμεν πολύ Mulțumesc, doamnă președintă. O cunosc pe doamna Rita Oiman foarte bine, fiindcă este membra comisiei noastre și este raportor pe Turcia. Cunosc foarte bine faptul că este deschisă și dornică să dea dovadă de obiectivitate, este foarte alertă și acestea sunt niște calități pentru care vreau să o felicit. Întrebarea mea acum. Uh, Eurogrupul ar lua de curând o decizie cu privire la depozitele, la economiile cetățenilor în statele membre dacă va fi ombudsman pe durata pe care se va lua această decizie, va putea face ceva în acest sens? Sau va spune uh, că e o decizie politică fără legătură cu ombudsmanul? Și a doua întrebare, care are legătură cu prima, cred că competențele ombudsmanului sunt limitate dacă ar fi să le comparăm cu uh, competențele ombudsmanului național. Ombudsmanul național are competențe mai mari în statul său decât are ombudsmanul european la nivel european. Faceți, intenționați să faceți ceva în acest sens? Dacă veți fi numit, veți face eforturi pentru a extinde competențele ombudsmanului? Domnul Martinez Martinez. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, aș vrea să o felicit pe prietena noastră, Ria, pentru faptul că a făcut prezentarea sa în limba sa maternă. Și aceasta nu pentru că sunt uh, vicepreședinte al Parlamentului pe domeniul multilingvismului, ci pentru că mi se pare că funcția pentru care candidează doamna Omen Ruiten um, are nevoie de așa ceva, mai mult decât uh, poate orice altă funcție din instituția noastră. Faptul de a înțelege că cetățenii îi se vor adresa în limba lor maternă, se vor adresa ombudsmanului în limba maternă și de aceea cred că este atât de important să ținem cont aici la Parlament de acest lucru și aici la Parlament și la nivelul ombudsmanului, deși la comisie nu se întâmplă acest lucru, deci să fim conștienți de importanța deosebită a, a vorbitului în limba maternă pentru identitatea proiectului nostru european și pentru ca cetățenii să poată comunica în limba lor. Și asta nu înseamnă doar să se adreseze ei în limba lor maternă, ci să și primească răspunsul în aceeași limbă. Aș vrea câteva întrebări, trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, o întrebare foarte simplă. Vreau să o întreb pe prietena noastră dacă uh, îi se pare bine numele uh, pentru această instituție, pentru că mie nu mi se pare corect să utilizăm uh, un termen criptic, uh, greu de înțeles pentru majoritatea cetățenilor care nu, uh, nu cunosc acest cuvânt atât de misterios, de neinteligibil, cum spuneam, ca ombudsman. Și la noi acasă se spune avocat al poporului. Uh, în uh, Franța se spune mediator. Nu știu dacă în alte limbi oficiale se utilizează un concept care să nu fie atât de misterios și de neînțeles ca ombudsman. Ați spus dumneavoastră aici și cred că e foarte clar, uh, încrederea este fundamentală. Și aș vrea să o întreb pe doamna Omen Ruiten cum considerați că se poate îmbunătăți acest nivel de încredere și, în special, cum putem trece din această situație de ilegalitate, să spunem aproape, de această, acest secretism al instituției la ora actuală și să-l facem mai cunoscut, pentru că la ora actuală există un număr foarte limitat de persoane care îl cunosc. Și dacă ne gândim la numărul de plângeri care ajung la, la Comisia de Petiții, de exemplu, și dacă îl comparăm cu ce se întâmplă la nivelul ombudsmanului, Într-adevăr, instituția Ombudsmanului European este o instituție care nu este cunoscută de marea majoritate a cetățenilor europeni. Așa că vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum credeți că am putea depăși această situație de necunoașterea acestei instituții. Și uh, referitor la afilierea politică, eu n-am crezut niciodată că pentru că ești membru al unui partid politic uh, poți să fii sancționat. Poate pentru că am trăit într-o țară în care, din păcate, timp de 37 de ani, dacă aparțineai unui partid politic, însemna să mergi la închisoare, așa cum s-a întâmplat și în alte țări. Deci nu cred că poți să sancționezi pe cineva pentru că e membru al unui partid politic și uh, într-o țară democratică, apartenența la un partid politic este un drept fundamental, așa că dacă îl punem sub semnul întrebării, cred că aceasta este o, o adevărată uh, violență față de democrație. Așa că, ținând cont de acestea, aș întreba-o pe prietena noastră dacă ar fi în favoarea unui sistem prin care Parlamentul să poată demite ombudsmanul dacă acesta acționează într-un mod nereglementar. Aceasta este o problemă pe care o avem și care nu este foarte clară. Și mie mi se pare că ar trebui să existe un sistem prin care Parlamentul să poată interveni și să poată demite uh, ombudsmanul atunci când acesta uh, nu are un comportament adecvat, fie că este ineficient, fie că nu dă dovadă de destulă independență și așa mai departe. Doamna candidat consideră că ar, uh, și-ar prezenta demisia dacă Parlamentul ar vota o astfel de cerere în acest sens pentru a-i cere demisia? Iată o întrebare simplă și aș dori să știu care este răspunsul dumneavoastră dacă sunteți dispusă să vă dați demisia dacă Parlamentul va cere pentru că, din câte știu eu, Parlamentul nu are o astfel de autoritate pentru a demite ombudsmanul, dar are autoritatea și competența de a-i cere să-și prezinte demisia. Așa că vreau să vă întreb, în cazul în care noi am face-o, dacă v-ați prezenta demisia sau nu dacă noi considerăm că activitatea dumneavoastră nu este eficientă sau nu sunteți destul de independentă. Și cu aceasta, pentru mine, problema independenței se rezolvă. Nu am nevoie de mai multe asigurări. Dacă din partea Parlamentului am această competență de a evalua sau nu independența ombudsmanului, atunci nu mai impun problema în niciun fel despre tot felul de alte lucruri și în principiu plec de la premisa că această persoană va fi independentă, pentru că apartenența la un partid politic nu înseamnă că nu vei fi independent. Mulțumesc, doamnă președintă, și aștept răspunsul. Thank you and the last one, Miss. Mulțumesc, domnul Boștinaru, în final. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș avea o întrebare importantă care are legătură cu angajamentul dumneavoastră de a prelua chestiunile care țin de drepturile omului și Carta Drepturilor Fundamentale. Sună totul foarte plăcut, chiar impresionant, dar problema este cum se poate face acest lucru. Și întrebarea mea rezultă din faptul că până în momentul de față, comisarul care se ocupă de cartă, doamna Reding, s-a opus în mod explicit tratării cartei drepturilor fundamentale ca parte a legislației europene carta poate fi transpusă în legislația națională, dar atât. Cum intenționați să uh, abordați chestiunea aceasta a Cartei Drepturilor Fundamentale pe viitor? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Având în vedere comportamentul comisiei, uh, faptul că sunt extrem de secretoși, că lipsește transparența pe chestiunile destul de importante, cum intenționați să vă asigurați că transparența și atitudinea echitabilă, spiritul de cooperare deschis între Parlament și Comisie va exista pe viitor, având în vedere că oricine va fi ombudsman uh, va fi pe timp foarte scurt. Anul viitor, după alegerile în Parlamentul European, un nou concurs va fi organizat. Uh, cum vă veți putea asigura că în perioada aceasta scurtă de timp putem crea o bază bună care să ducă la creșterea transparenței și intensificarea sau îmbunătățirea cooperării dintre Comisia Europeană și Parlament? Și ca o adăugire la această întrebare, aș vrea să spun că există printre guvernele statelor membre foarte multe atitudini referitoare la uh, standardele pe care le proclamăm în Bruxelles, cum să ne asigurăm că aceste standarde sunt aplicate coerent și în mod identic sau similar de guvernele naționale? Vă puteți gândi la vreo modalitate prin care eh, transparența, bună administrare, pro- proastă administrare să se bucure de aceeași eh, abordare și în Bruxelles și în toate celelalte state membre. Că dacă nu reușim acest lucru, Comisia PETI va deveni ca un zid al plângerii din Ierusalim, uh, unde oamenii care sunt nemulțumiți uh, vin să-și spună plângerile și neîncrederea față de uh, Uniunea Europeană și nu o să putem să le dăm niciun răspuns. Mulțumim domnului Boștinaru, doamna Reuten are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. O să încep uh, cu sfârșitul. Cum ne putem asigura că ombudsmanul uh, sau mai degrabă că această carte a drepturilor fundamentale are aplicare directă în statele membre. Păi haideți să vedem tratatul care spune că instituțiile sunt cele care trebuie să se asigure că tratatul se aplică direct prin acțiunile acestor instituții. Da, Parlamentul și Consiliul sunt responsabile să facă modificări pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă în practică. Ați spus și dumneavoastră că este foarte importantă transparența eu sunt pentru cât mai multă transparență. E vorba însă în această situație de un conflict. E vorba de următoarele. În ce măsură se poate considera confidențial totul și apoi, bineînțeles, să nu mai corespunzi uh, cerințelor de transparență? Aceasta este, de fapt, întrebarea principală. Credeți că dumneavoastră, ca Parlament, împreună cu Consiliul, ar trebui să treceți printr-un proces de echilibrare al acestor probleme. Trebuie să ținem cont, bineînțeles, și de sfera privată, de protecția sferei private. În 2008 și în 2011 am avut rezoluții cu privire la sfera privată, le-am luat la cunoștință pe acestea, dar aici este vorba de o nouă legislație care ar fi necesară. E nevoie de o adaptare, de fapt, la tratatul de la Lisabona. Și un alt punct important, și în calitate de parlament, situația nu e neapărat roză dacă după aceea, la trilog, se renunță la toate compromisurile, pentru că ele au fost deja prezentate grupului de negociere de la Consiliu. Dacă totul se cunoaște dinainte, cum să mai fie uh, cu adevărat o negociere adevărată? Confidențialitatea documentelor, însă, e un punct uh, în care, cred eu, uh, ombudsmanul are acorduri foarte bune cu instituțiile. Dacă voi fi numită în funcția aceasta, voi analiza toate acordurile existente și acolo unde este nevoie de îmbunătățiri, o să fac îmbunătățiri. Un alt punct cu privire la codul de conduită. La toate instituțiile trebuie să existe același cod de conduită. Codul de conduită existent acum a fost elaborat de către Parlament și a fost susținut de către Parlament și se pune în aplicare de către această instituție. Se pleacă foarte mult de la cetățean în acest cod. Dacă însă îl comparăm cu codul de conduită de la Comisie și de la Consiliu, știm că acolo este un cod de conduită pentru funcționari mai mult. Și eu aș vrea să întoarcem aici roata. M-ar interesa de aceea să discut cu dumneavoastră și să elaborez un cod armonizat de conduită cu dumneavoastră. În ceea ce privește deciziile Uniunii Europene cu privire la, fisc- la mm, impozitarea veniturile, dumneavoastră m-ați întrebat despre acest punct, cred că trebuie să ne gândim foarte bine la această întrebare. Aș spune spontan că nu pot să îl ajut, de fapt, pe cetățean, pentru că cetățeanul trebuie să se adreseze autorităților naționale din țara în care lucrează. Iar uh, Avocatul poporului la nivel național are foarte multe de spus în ceea ce privește fairness-ul și corectitudinea. Altfel, cum să contribui în calitate de ombudsman, ombudsman european la uh, faptul că în țările în care nu există un ombudsman național să se creeze acest post. Bineînțeles că nu pot să pun uh, în aplicare o astfel de regulă, dar se poate comunica cu cetățenii din uh, statele membre și dacă se comunică mai mult și mai bine și cu organizațiile de drepturile omului din statele membre, eu cred că pot argumenta cu Carta a Drepturilor Fundamentale pentru a spune că ombudsmanul este ancorat în această carte și deci trebuie mimată, deci trebuie copiată această, acest model. Este un model bun. La temele la care am avut eu de-a face cu acest subiect, de exemplu la aderare, eu întotdeauna am cerut un ombudsman în toate statele membre. Mulțumesc uh, pentru întrebarea dumneavoastră, domnule Martinez. Uh, într-adevăr, multilingvismul este un punct foarte important. Nu e vorba însă numai de plângeri, ci e vorba și de răspunsurile care se acordă acestor plângeri și sunt de acord 100% cu dumneavoastră. Iar uh, către Colegul care m-a întrebat uh, după aceea, despre rusă, aș vrea să spun că dacă rusa nu este încă o limbă oficială a Uniunii Europene, aceasta înseamnă, bineînțeles, că un cetățean nu are dreptul să-mi adreseze o plângere, dacă sunt ombudsman, în rusă. Așa este prevăzut în tratate și mai ales ombudsmanul trebuie să respecte ceea ce scrie în tratate. Cred că multilingvismul este mâini bune cu mine. Domnule Martinez, în ceea ce privește apărătorul, avocatul poporului, și în Germania există acest avocat al poporului care se cheamă tradus direct mandatatul cetățenilor în germană și cred că această funcție corespunde numelui său, pentru că este un avocat al cetățenilor, este un apărător al cetățenilor care a primit un mandat de la cetățeni și uh, apără acest mandat în fața instituțiilor. De aceea mi se pare foarte bun acest Bürgerbeauftragter în germană. Însă ombudsmanul, și mă uit aici la doamna Auken, este o tradiție scandinavă Există în uh, Norvegia, în Suedia, în Finlanda un ombudsman ca atare cu acest nume. Este un ombudsman cu funcții de pline și nu am nicio problemă cu uh, faptul că este așa în aceste țări, din contră. În ceea ce privește felul de lucru al ombudsmanului, metoda de lucru, ombudsmanul și biroul ombudsmanului trebuie să garanteze mai multă încredere. Dacă suntem uh, un avocat al poporului, un mandatat, atunci trebuie să avem uh, urechea plecată pentru a garanta mai multă încredere, urechea plecată la cetățean, bineînțeles nu mai multă încredere din partea instituțiilor, ci uh, mai multă încredere din partea cetățenilor. Aceasta este una din sarcinile mele principale, dacă sunt numită în această competență. Aceasta este și una din uh, capacitățile mele principale, puterea de convingere, capacitatea de a media, de a crea o punte, chiar dacă sunt păreri diferite. Dacă încercăm să convingem în acest context, cred că se poate ajunge la acorduri cu instituțiile. Mi-ați pus o întrebare foarte precisă despre um, concedierea unui ombudsman. Cred că, da, se poate așa ceva. Cred că nici Parlamentul, nici ombudsmanul nu ar dori așa ceva. Dar dacă Parlamentul ar considera că există acțiuni care uh, motivează o concediere a ombudsmanului, se știe din tratat că 10% din deputați pot să facă o, depună o cerere de concediere a ombudsmanului care se negociază după aceea în Parlament. Dacă însă a fost înaintate o astfel de cerere, un ombudsman nu mai poate să se lege de această funcție și să se țină cu dinții de ea, bineînțeles. O ultimă întrebare, dacă nu mă înșel, domnul Hagi Georgis a fost vorba de experiențe politice. Vă mulțumesc foarte mult pentru complimentul pe care mi l-ați făcut. Sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul Bulon, în final, într-adevăr, nu toate statele membre au un ombudsman. Cum pot să contribui eu pentru ca să se schimbe situația? Am spus-o deja, de fapt, în răspunsul la întrebarea anterioară. Eu cred că trebuie să facem acest lucru cu ajutorul instituțiilor la care, cu care colaborăm, trebuie să se facă cunoscută Carta Drepturilor Fundamentale și apoi, dacă se înțelege că este un punct important, putem porni de acolo. Dar oficial sau formal nu am posibilitatea de a schimba acest lucru. Doamnă președinte, cred că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc, spune președinte, Putem încheia audierea în această dimineață și vreau să mulțumesc tuturor, mulțumesc mai ales doamnei Omen Reuten. În acest moment îi urez mult succes, mulțumesc și dumneavoastră și ne vedem în această după amiază.